We're going to start. Bună ziua, vom începe ședința. Primul punct de pe ordine de zi, adoptarea ordinii de zi. Înțeleg, spune domnul președinte, că o adoptăm în forma sa actuală. Trecem la punctul 2, comunicări ale președinției. În primul rând, membrii sunt anunțați că va avea loc o întâlnire extraordinară a Comisiei la Strasburg, luni seara, 5 iulie. Ora exactă va fi confirmată. Printre punctele de pe ordinea de zi, proiectul de ordine de zi, vor fi prezentarea raportorului a proiectului său de raport în legătură cu îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate a Uniunii Europene, mai ales în zona euro. Și, al doilea anunț, anunțăm membrii că va avea loc o audiere cu domnul Șemeta, comisar pentru impozitare și Uniunea Fiscală, audit și lupta antifraudă, va avea loc pe 28 iunie 2010, la ora 15 și audierea se va termina la ora 16 30 în uh, Ian 2Q2. Această audiere are loc în cadrul dialogului structural pe care îl are Econ cu comisarii de resort uh, din domeniile care intră în domeniul de aplicare și de activitate al comisiei noastre Econ. Mr. Mulțumesc foarte mult. Ați putea, vă rog, să repetați subiectul pe care îl va aborda domnul comisar la Strasburg. Spuneați că va exista o întâlnire extraordinară a Comisiei Econ la Strasburg. Vă rog să ne spuneți exact care va fi tema, subiectul acelei întâlniri, subiectul de discuție, vă rog. Mulțumesc. E vorba de îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii Europene, în speță în zona euro. Domnul Margaio, nu e cazul. Bine, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, luarea în considerare a amendamentelor și discuția pe marginea lor. Titlul Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Domnul Martin, aveți cuvântul. Oh, once again, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să încep în engleză am apreciat felul în care am putut cu colegii și asistenții și secretariatul să muncim în cadrul termenului limită pe care l-am avut. Am lucrat într-o manieră foarte productivă și acum uh, sunt în Parlament de 11 ani deja, mi s-a părut acest lucru excelent. Sunt recunoscător și pentru felul în care am lucrat. Iar acum voi continua în germană. Se pare că, sau aparent, avem de-a face cu ceva lipsit de mare semnificație, însă, pornind de la numărul de amendamente pe care le-am avut și de pozițiile a, diferitelor grupuri a, parlamentare, ne dăm seama că trebuie să a, luăm în considerare absolut totul și să punem accent pe acest raport. Avem de-a face cu o serie de amendamente din partea socialiștilor, popularilor și din partea conservatorilor. Uh, se dorește a, fi, a pune mai mult accent pe această strategie decât uh, își dorește în momentul de față Comisia. Am avut deja o, un schimb de opinii, pornind de la amendamentele pe care le-am introdus eu, un număr de 16. Până acum am avut întâlniri foarte fructuoase cu unii parlamentari și, de asemenea, cu raportorii din umbră. De asemenea, ni s-au alăturat o serie de asistenți foarte competenți. Și în aceste întâlniri mi-am dat seama că această comisie uh, este reticentă în a alege niște obiective mult mai severe decât cele menționate de către Comisie. Veți vedea lucrul acesta în unele dintre compromisele pe care le veți uh, vota mâine. Vă dați seama că a fost dificil să introducem uh, o, un, obiective mai severe în uh, avizul nostru. Spre exemplu, în ceea ce privește uh, angajarea sau ocuparea uh, femeilor și uh, bărbaților și lipsa discriminării între femei și bărbați pe piața forței uh, de muncă, stabileam ca această discriminare să, fie, să scadă cu 75%. De asemenea, cheltuielile pentru instituțiile școlare private sau publice ar trebui să reprezintă 6% din PIB. Acesta este unul dintre obiectivele, uh, obiectivele pe care le-am menționat. Unele dintre statele membre au uh, atins deja această limită, însă e clar că există și alte state membre care trebuie să, să introducă această, acest plafon în compromisele noastre am spus clar uh, faptul că ne dorim atingerea sa. În orice caz, nu trebuie să depășim, uh, să trecem cu vederea diferențele politice. Avem o serie de viziuni uh, politice diferite. Există unii care își doresc o reglementare cât se poate de clară și, de asemenea, Uh, luptă pentru uh, combaterea sărăciei prin intermediul strategiei de la 2020. Uh, de asemenea, se spune clar, sau unii spun clar, că șomajul în rândul tinerilor trebuie să scadă și aceasta trebuie să fie una dintre obiectivele strategiei 2020. Alții nu își doresc neapărat includerea acestor obiective în strategia 2020. În orice caz, cu siguranță vom ajunge la un consens. Veți vedea, de fapt, mâine rezultatul uh, discuțiilor purtate în moment, până în momentul de față, uh, sub forma amendamentelor pe care le vom vota. În orice caz, amendamentele pe care le-au introdus cel puțin conservatorii sunt uh, cât se poate de concrete și uh, trebuie să lăudăm lucrul acesta, nu sunt deloc ideologice. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, eforturile depuse până în momentul de față și vă mulțumesc pentru discuțiile purtate. Fine, thank you, Mr. Martin. Președintele, mulțumim. Domnule Martin, acum domnul Stolojan raportorul din umbră pentru PPE. Domnule președinte, am avut uh, o discuție foarte bună cu raportorul de opinie, dar am avut o discuție și foarte bună în cadrul grupului nostru politic și observațiile pe care, comentariile pe care le-am avut, le-am expus în discuția cu uh, domnul Martin. Uh, noi nu dorim ca uh, targeturile propuse de Comisia Europeană să fie crescute prin amendamentele uh, la aceste linii generale privind uh, crearea de locuri de muncă. De exemplu, Comisia Europeană propunea un target de 75% ocupare a forței de muncă, s-a făcut un amendament să se ridice la 80%. Uh, am ajuns la un compromis să uh, scriem în amendament cel puțin 75%, uh, ceea ce suntem de acord și susținem acest compromis deci, ca propunere generală care o avem față de amendamente, suntem împotrivă de a crește targeturile propuse de uh, Comisia Europeană. În rest, uh, avem câteva observații care privesc anumite concepte, de exemplu, uh, se folosește într-un amendament uh, conceptul de Uniune ecologică al Uniunii, Uniune ecologică. Cel puțin pentru noi este clar ce înseamnă acest lucru. Avem uh, alte termene folosite uzual în uh, documentele instituțiilor europene. De asemenea, credem că nu ar trebui înlocuiți anumiți termeni care deja au căpătat o acceptare foarte mare în cadrul instituțiilor noastre și în afara lor, de exemplu, în strategia Europa 2020 uh, se propune acest concept de uh, creștere inteligentă, creștere sustenabilă, creștere inclusivă, care deja a făcut o bună uh, cunoaștere a intențiilor Uniunii Europene pentru 2020 Uh, s a venit cu un amendament în care se propune ca în loc de smart growth să spunem smart management of uh, the economy. Uh, nu am susține asemenea amendament. Considerăm că formula lansată prin programul Europa 2020 Smart Growth, Sustainable Growth și inclusive, inclusive Growth are the best terms used for our uh, strategy. Thank you very much. Thank you, Mr. Stop. Mulțumim, domnule Stolojan. Domnul Ludvingsen, din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult. Vom vota pe acest punct și a existat și o întârziere. Nu am avut uh, timp să discutăm aceste amendamente, însă domnul Martin a fost foarte constructiv în munca sa și deși nu am dispus de prea mult timp, până la urmă vom ajunge la un produs finit bun. Un lucru important din punctul meu de vedere când e vorba de amendamente este că trebuie să ne axăm foarte clar pe un obiectiv. Trebuie să generăm creștere și pe termen scurt acest lucru ne va scoate din criză și pe termen lung va pune bazele pentru o creștere sustenabilă, durabilă. Însă trebuie să avem o rată de creștere economică rezonabilă care să ia în considerare durabilitatea ecologică. Atunci când e vorba de a combate pauperitatea și când e vorba de obiectivele de ocupare, trebuie să fim și realiști și să ne gândim la echilibrul dintre cele două obiective. Trebuie să avem ambiții mari, adevărat, însă trebuie să fim și realiști, să vedem ce este fezabil, ce putem face. Dacă nu suntem realiști cu obiectivele noastre, vom întâmpina probleme în viitor. Sperăm așadar să putem ajunge la un acord. Trebuie să reducem sărăcia cu 40%, nu cu 25%. Cred că domnul Martin a propus asta. Însă, în același uh, timp, trebuie să ne gândim la nivelul de ocupare, un nivel rezonabil. Cred că 80% e prea optimist. Însă sper că putem ajunge la un compromis pe acest punct și acest lucru s-a menționat și mai devreme și femeile și bărbații ar trebui să se bucure de același nivel de ocupare Femeile sunt astăzi la 62%, dar vor trebui să crească la 80%, ceea ce mi se pare destul de nerealist. Cred așadar că ar trebui să avem nivelul generale mai joase ca obiectiv pentru că atât bărbații și femeile să se poată bucura de un viitor comun. Cred că e important să includem acest factor al egalității de gen în strategia noastră pe termen lung. Pentru că aceste lucruri să devină realitate, trebuie să alocăm mai mult decât s-a făcut până acum pentru a garanta faptul că femeile au aceleași oportunități pe piața muncii ca bărbații. Și la modul general aș dori să menționez trei puncte în ceea ce privește amendamentele mele. Mi se pare fundamental ca reformele structurale din statele membre să aibă loc pentru ca ocuparea și creșterea să fie intensive creșterea pe care o atingem trebuie să însemne că există mai multe locuri de muncă în economia reală. În al doilea rând, este important să ne axăm pe rolul foarte important jucat de partenerii sociali pe piața forței de muncă. Vorbesc de societatea civilă în general. Politicile de ocupare în statele membre pot să fie încununate de reușită doar dacă acești parteneri joacă un rol proactiv pe parcursul întregului ciclu creare de locuri de muncă, punere în aplicare. Când discutăm despre finanțare, investițiile în ocupare și în coeziunea socială sunt esențiale, nu trebuie să uităm asta. Ele au un impact pozitiv asupra bugetului național. Ocuparea carată redusă duce la locuri de muncă mai puțină și există impact și asupra veniturilor fiscale. Sperăm că vom ajunge la un compromis bun pe acest uh, raport și sperăm că vom ajunge mâine în, la întâlnire la un rezultat foarte bun. Mulțumesc. Domnul Clute. Eh, Vă mulțumesc. Thomas Hendel, din păcate, raportorul din umbră, nu poate fi aici și m-a rugat pe mine să spun câteva cuvinte în numele său. Dați-mi voie să fac uh, de la bun început un uh, comentariu personal. Așadar, mi se pare înfricoșător faptul că atunci când vorbim despre liniile directoare ale ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană, în sală se află atât de puțini colegi. Nu vreau să-i trag la răspundere pe colegi, însă permiteți-mi să, să fac acest comentariu. În multe documente ale Uniunii Europene se spune că Uniunea Europeană luptă pentru crearea de locuri de muncă pentru cetățenii europeni. Din păcate, mulți dintre cetățenii europeni nu reușesc să obțină un loc de muncă care să le garanteze o o uh, viață decentă. Și tocmai de aceea, în acest context, îmi permit să îmi uh, exprim uh, tristețea legată de faptul că atât de puțini colegi se află în sală. Dați-mi voie acum să trec la câteva comentarii legate de evoluția pieței muncii în ultimii ani. Din 2001 până în 2006, am obținut o creștere a cotei de ocupare a forței de muncă de la 80, uh, uh, de la 58,2 la 58,9%, prin urmare o creștere foarte scurtă. De asemenea, Uh, numărul de uh, agenți temporari a crescut la 23 de milioane în aceeași perioadă. Asta ne dovedește faptul că ocuparea devine din ce în ce mai instabilă. În urmă cu 12 ani, 32 uh, de milioane de oameni erau șomeni, acum sunt 40 de milioane avem uh, o serie de independenți în momentul de față, independenți care, din păcate, se luptă cu uh, Um, salarii deosebit de scăzute. Și avem de asemenea 70 de milioane de oameni care, în ciuda faptului că sunt angajați, nu câștigă sufic- suficienți bani pentru a-și garanta o viață decentă. Prin urmare, înțelegem acum cât de importantă este atingerea unui consens cu privire la liniile directoare privind ocuparea. Ne dorim, bineînțeles, o obținere a acestui consens. De fapt, amendamentele uh, uh, grupului pe care îl reprezint uh, reflectă această dorință a noastră. Strategiile urmărite de Uniunea Europeană până în momentul de față cu privire la piața muncii nu au oprit precariz- precaritatea pe piața muncii, ci din potrivă au contribuit la la uh, um, îngreutățirea situației și tocmai de aceea considerăm că trebuie să avem niște obiective mult mai clare, mult mai transparente, trebuie să exercităm presiune cât se poate declară astfel încât ceva să se întâmple într-adevăr în sensul, bineînțeles, pozitiv pe piața uh, muncii. Trebuie să vorbim despre uh, o muncă decentă, locuri de muncă decente, locuri de muncă care să respecte toate liniile directoare ale Uniunii Europene. Așadar, pentru aceste obiective trebuie să luptăm. Acest, ă, tocmai de aceea am considerat că punerea în discuție a acestei teme în cadrul comisiei noastre este una cât se poate de potrivită. E clar că politica socială este importantă, însă ă, politica socială nu trebuie să fie singura responsabilă pentru eliminarea tuturor disc, ă, discrepanțelor existente. Avem nevoie de o politică cât se poate de concretă care să garanteze cetățenilor europeni locuri de muncă decente. Acestea au fost comentariile mele. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Klute. Mulțumesc, domnule Clute. Acum domnul Strajec. Děkuji, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului CER, aș vrea de asemenea să fac câteva comentarii în ce privește acest proiect de aviz pe care îl privim ca pe o declarație. Desigur că înțelegem faptul că toți membrii și fiecare membru al acestei comisii parlamentare sunt interesați să existe cât mai multe locuri de muncă cu putință. Este un lucru pe care <clears throat> îl sprijinim de toată inima. Cu toate acestea, poziția noastră este puțin diferită de aceea pe care o găsim în diverse amendamente individuale, pentru că noi considerăm că ocuparea forței de muncă, crearea locurilor de muncă o fac societățile comerciale și nu statele sau guvernele. Iată de ce Ideea noastră de bază este că firmele ar trebui să aibă, să se bucure de cât mai multă libertate cu putință. Ar trebui să fie supuse la cât mai puțină presiune în ce privește legislația și alte măsuri de reglementare. Desigur că IMM-urile în special oferă cele mai multe locuri de muncă, acționând de cele mai multe ori pe plan local, în comunități, activitatea lor uh, se derulează în comunitatea locală și nu are o dimensiune transfrontalieră, de ce considerăm că statele membre ar trebui să poată și să fie dispuse să creeze cât mai mult spațiu de manevră posibil pentru aceste firme, pentru a avea o libertate maximă, pentru că noi considerăm că calea cea mai sigură și mai rapidă de reducere a șomajului este cel la care m-am referit. Suntem de acord cu colegii că statele membre trebuie să facă investiții deosebite în formare, în <clears throat> educarea cetățenilor, pentru că formarea, instruirea, reciclarea, recalificarea, aceste cursuri sunt foarte importante pentru a putea avansa. Cu siguranță că vom sprijini orice amendamente care vor cere statelor membre să-și reformeze sistemele de asigurări sociale pentru a se asigura că sistemele de asigurări sociale naționale sunt cât mai puțin costisitoare și de cea mai mare eficiență pentru a oferi stimulente pentru cei care doresc să caute un loc de muncă și nu să prefere să trăiască din ajutorul de șomaj. Dați-mi voie să mai spun încă ceva în încheiere. Grupul nostru consideră că este cu totul inacceptabilă cerința de ocupare ecologică a forței de muncă. Credem că e doar o dorință, ceva cu totul detașat de realitatea situației actuale. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mai există vorbitori care doresc să ia cuvântul la acest subiect? Dacă nu, îl invităm din nou pe domnul uh, Martin să facă niște comentarii în încheiere și să tragă niște concluzii. Mulțumesc! Nu vă supărați pe mine, însă permiteți-mi să-l întreb pe vorbitorul meu la care articol se referă. Fie, fie nu a fost tradus acesta, fie s-a întâmplat ceva. În orice caz, vreau explicații. Máte na mysli vzdělávání? Mă refer la aspectele învățământului sau ocupării forței de muncă cu dimensiune ecologică, locuri de muncă ecologice, tot ce are atașat adjectivul ecologic. Mulțumesc. Uh, Bine, vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor uh, pentru modul în care am colaborat. Însă, dați-mi voie să fac un comentariu legat de intervenția antevorbitorului meu. L-am ascultat, și în calitate de raportor uh, pot să împărtășesc majoritatea amendamentelor dumneavoastră, pentru că sunt moderate ca viziune, clare, însă de asemenea, în același timp, am uh, citit o serie de amendamente care vin uh, din stânga și care au uh, exact aceleași tendințe, aceleași obiective și pe care de asemenea le pot uh, sprijini. Prin urmare, <laughs> vedeți, am ajuns într-un uh, impas. Există uh, niște dezbateri de bază, ecologiștii nu sunt aici, se vorbea însă despre creștere, despre locuri de muncă e- ecologice. În contextul ăsta aș putea fi de acord, acord mai degrabă cu stânga Însă, în momentul în care vine vorba despre posibilități, despre uh, posibilitățile pe care statele le au acum în contextul globalizării, ne dăm seama că se pot crea punți între uh, atitudinile conservatoare și cele de stânga. Cred că acest lucru reiese cât se poate de clar din toate amendamentele pe care le avem uh, în fața noastră și sper să se obțină majoritățile necesare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fine. Um, so... Foarte bine. Votul în Comisia Econ va fi mâine pe 22. Votul în, pe 14 iulie în Comisia cu rol de lider, iar votul în plenară va avea loc uh, în septembrie, pe 1 septembrie anul acesta. We now come to the draft... Ajungem acum la proiectul de aviz al Comisiei pentru Comisia de Afaceri Juridice în ce privește măsurile provizorii pentru înghețarea și dezvăluirea activelor debitorilor în cazurile transfrontaliere. Raportor este domnul Stolojan domnule președinte. Suntem în fața unei uh, inițiative a Comisiei uh, uh, Legal Committee din Parlamentul nostru și este binevenită deoarece în piața unică nimic nu este finalizat dacă cei care încheie tranzacii comerciale nu își primesc banii pentru contractele executate. Și această intensificare a integrării economice europene a făcut ca să apară tot mai multe litigii comerciale transfrontaliere, atât cu firme cât și cu cetățeni. De aceea uh, considerăm că uh, acest raport este binevenit, el va duce la întărirea integrității pieței unice, a consistenței pieței unice și de aceea am propus aici ca să se ia măsuri legislative pentru armonizarea surselor de informații din statele membre care sunt vitale, transparența lor, uh, accesibilitatea lor, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este primul loc unde te adresezi atunci când vezi că o parte contractantă refuză să își îndeplinească obligațiile contractuale informații despre activele pe care acea parte contractuală le are. De asemenea, considerăm că înainte de a se ajunge în justiție, este necesar să dezvoltăm mai mult aceste măsuri de soluționare a conflictelor existente rezultate din tranzaciile comerciale prin o serie de instituii care încearcă să facă compromisuri între debitori i creditori. orice aciune în justiie înseamnă timp mult mai lung i costuri mult mai mari decât înelegerea între cele două pări din contract pentru recuperarea Uh, prejudiciului mijlocită de o serie de asemenea organizaii. De asemenea, considerăm că este necesar deja o practică care se încetăenete în uh, Uniunea Europeană, în piaa unică, i anume de standardizare a formelor prin care are loc acest dialog între pările în cauză, inclusiv organismele de executare în cazul unui contract în care judecata i a spus cuvântul, deci toate aceste forme de comunicare să fie standardizate, așa cum am procedat, de exemplu, și în cazul propunerii uh, Comisiei Europene de standardizare a formelor, uh, a formularelor care se folosesc în cazul recuperării datoriei către uh, organismele fiscale din statele membre. De asemenea, noi am propus ca toată comunicarea aceasta legată de informații, de formulare să fie realizată în, cu mijloacele electronice de asemenea să fie întărită cooperarea între autoritățile din membrele state de regulă însărcinate cu executarea deciziilor juridice pentru a se asigura o recuperare mai rapidă a debitelor și sigur că am dori ca comisia uh, să grăbească inițiativa legislativă asupra transparenței activelor uh, debitorilor deoarece ea este prevăzută în programul comisiei tocmai pentru anul. două mii treisprezece vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Stolojan. Dintre raportorii din umbră este domnul Clute. Dacă putem începe cu dumneavoastră. Eh, <coughs> da, vă mulțumesc. Nu sunt însă raportorul din umbră și nu aș dori eh, să vă irosesc însă eh, timpul pentru că nu sunt prea pregătit pentru astfel de discuție. Vă mulțumesc. Arlene McCarthy. Bine, spune domnul președinte. Arlene McCarthy raportor din umbră și de asemenea raportor uh, în cadrul Comisiei uh, Jurii, mi-a cerut să citesc următorul uh, comunicat. Sunt încântată de faptul că poziția Parlamentului European va fi dezvoltată cu privire la această temă. Milioane de com- companii comercializează produse și servicii în Uniunea Europeană. Milioane de cetățeni beneficiază de libertatea de a munci și de asemenea de a călători în întreaga Uniune, Europeană, în întreaga Uniune Europeană. Este, este de datoria noastră să eliminăm orice fel de prejudicii sau litigii ce ar putea decurge din aceste libertăți. În acest sens am procedat deja la recunoașterea reciprocă a tuturor hotărârilor judecătorești. Uh, avem uh, o serie de ordine privind cel de plată, ordinul uh, de achitare a datoriilor care sunt uh, implementate la, între, la nivelul întregii uniuni Europene. Iar acum Parlamentul European trebuie să se asigure că toate acestea sunt implementate într-o manieră eficientă. În acest context, tribunalele trebuie să aibă Uh, posibilitatea de a cere o înghețare rapidă și o dezvăluire a activelor debitorilor în cazurile transfrontaliere. În cazul în care lucrul acesta nu este garantat, debitorii pot pur și simplu să-și, să-și mute activele într-o altă jurisdicție și astfel să se afle cu un pas înaintea legii. Uh, companiile care cer o rambursare a datoriilor pot, după o perioadă în care vor încerca să rezolve litigiile în cadrul statului membru în care își au sediul, să fie obligate să demareze aceleași proceduri într-un alt stat membru și, uh, din păcate, aceste proceduri s-ar putea să fie, să fie uh, Uh, decise în detrimentul lor. Prin urmare, această dezvăluire și înghețarea activelor debitorilor trebuie să fie garantată. Îmi dau seama că nu mai există alți uh, vorbitori. Domnule Stoloșan, dacă doriți să încheiați. Da, mulțumesc uh, foarte pe scurt. Secretariatul Comisiei sau Comisia a propus o extindere a termenelor până la care se propun amendamentele s a prevăzut undeva în septembrie deci, practic, există timp suficient pentru ca la acest, la acest proiect de opinie uh, să putem contribui din partea tuturor uh, grupurilor uh, parlamentare și să îmbunătățim eventual acest proiect de opinie. Mulțumesc. Yes, that's true, Mr. Da, aveți dreptate, domnule Stolojan. Termenul limită pe care l-am eu aici este ora 12, 7 septembrie. Aveți dreptate, mai dispunem de ceva timp să discutăm această problemă și să îmbunătățim lucrurile. Membrii vor fi informați prin e-mail în legătură cu procedura specială, adică inițiativa legislativă a jurii. Discuția amendamentelor se planifică pentru 27 septembrie ca dată și votul în Comisia ECON e programat pentru 5 octombrie și votul în Comisia Lider va avea loc în noiembrie. Domnul Trichet va veni aici la 16.30. Suspendăm întâlnirea pentru câteva minute, pentru 11 minute, cred, până vom reîncepe discuțiile. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord să luați loc ca să putem uh, continua activitatea, vă rog frumos. And then eventually we will let the photographers go. Și până la urmă le vom spune la revedere și fotografilor. Hey. okay. Uh. Could, could I say again, could, could members please take their seats, then we can get on. Rugăm din nou uh, distinși membrii să ia loc ca să putem continua întâlnirea. Uh, mă bucur uh, deosebit uh, și am plăcerea de a-i ura bun venit domnului Trișe pentru dialogul nostru monetar cu caracter regulat. Procedura va fi cea obișnuită. Va exista un discurs de 15 minute pentru domnul Trișe sau din partea domnului Trișe și apoi câte un minut și jumătate pentru întrebări și trei minute și jumătate pentru răspunsuri din partea domnului președinte al BC pentru a împărți <clears throat> în formatul obișnuit timpul disponibil pentru comisia noastră și sunt comisă că sunteți la curent, ceea ce reprezintă forța numerică a membrilor în comisie. Nu se face în sistemul catch the eye, după cum uh, știți. Cred că nu ar trebui să mai pierd vremea decât să-i spun din nou bun venit domnului Trișe și sperăm că fotografii vor uh, lua un ultim instantaneu înainte de a-i da cuvântul. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, distinși membri de la reuniunea precedentă de pe 22 martie, zona euro s-a confruntat cu una dintre cele mai uh, mari provocări de la începutul Uniunii Economice și Monetare. Funcționează interpretarea? Întreabă vorbitorul. Okay. Okay. To address the pentru a face față unor presiuni fără precedent pe piețe, autoritățile din Uniunea Europeană, inclusiv BCE, au adoptat uh, măsuri foarte curajoase. Deci- Deciziile importante care au fost luate... Microfon. Deciziile importante care au fost luate de curând reprezintă explicații și răspunsuri la întrebările care cu siguranță au fost și sunt puse în cadrul Parlamentului European. Și tocmai de aceea salut posibilitatea acordată mie de a purta un, o dezbatere cu dumneavoastră astăzi. Și o să începe intervenția printr-o evaluare, ca de obicei, o evaluare a situației economice, o să revin apoi asupra deciziei anunțate pe 10 mai de a face intervenții pe piețele obligațiunilor din zona euro și într-o a treia etapă o să mă ocup de mecanismele de coordonare economice din zona euro și schimbările pe care le impune situația actuală. De la audierea precedentă din martie, datele pe care le-am primit au indicat o redresare în continuare în prima parte a lui 2010 în zona euro. Conform celor mai recente estimări, economia a crescut cu 0,2% față de primele trei luni din anul trecut și speranțele sunt ca economia din zona euro să se extindă într-o rată moderată în acest an, și lucru care a fost confirmat. Proiecțiile cele mai recente de la cei de la Eurosystem uh, corespund acestei evaluări. După părerea noastră, riscurile sunt uh, echilibrate în linii mari. Cu toate acestea, redresarea va rămâne inegală deocamdată în economii și sectoare într-un mediu de <clears throat> continuă incertitudine și cu tensiuni în unele segmente ale piețelor financiare. Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 1,6% în luna mai, puțin mai mare de 1,5% în aprilie, în special din cauza unor prețuri mai mari la energie. Am putea vedea o ușoară creștere suplimentară a inflației în a doua jumătate a anului curent. Privind uh, în viitor, ne putem aștepta la evoluțiile prețurilor să rămână moderate în ce privește orizontul de politică de termen mediu. Analiza monetară confirmă că presiunile inflaționiste pe termen mediu ar trebui să fie sub control, ceea ce se reflectă în special în creșterea slabă a banilor și creditelor rata de creștere la împrumuturi pentru gospodării continuă să se consolideze, dar rata de creștere a împrumuturilor pentru întreprinderi a rămas negativă, după cum s-a așteptat în faza actuală a ciclului. Sugestii că inflația ar put... sunt cu totul nefondate. Din potrivă, zona euro, speranțele de inflație sau așteptările continuă să fie remarcabil de aproape de linia de stabilitate financiară. Având în vedere um, perspectivele de stabilitate financiară și speranțele pentru sau așteptările pentru inflație, poziția noastră și nivelul actual de la BCE a ratelor dobânzii sunt corespunzătoare pentru a face față tensiunilor pe piața monetară. Consiliul de conducere a decis să reintroducă unele dintre măsurile precedente nestandard, în special o alocare de plină pe 3 luni și 6 luni la operațiuni pentru a facilita planificarea de lichidități a băncilor. Am reactivat de asemenea operațiunile care oferă lichiditate în dolari americani în coordonare cu Rezerva Federală Americană și cu mai multe alte bănci centrale pentru a preveni posibile tensiuni de lichidități. Să trec acum la decizia Consiliului de Guvernare pentru a interveni în <clears throat> piața mm, titlurilor de valoare în ce privește zona euro luna mai după o creștere abruptă și foarte severă a tensiunilor pe piața financiară în întreaga lume, dar în special în Europa. Acele tensiuni eh, s-au extins într-o gamă largă de segmente de piață financiară, inclusiv eh, bursa, piața internet și piața de schimb. S-a observat că epicentrul acestor tensiuni era în piața datorilor europene, în special cele pentru datorii guvernamentale. Deși alcătuirea șocurilor care au declanșat intensificarea acelor tensiuni a fost diferită de ce s-a observat în octombrie 2008 într-o perioadă de prăbușire a băncii Lehman Brothers din SUA. Această situație era comparabilă în ce privește caracterul neașteptat și <clears throat> um, reacția destul de abruptă a investitorilor care doreau siguranță. Volatilitatea piețelor a mari, s-a mărit brusc și condițiile de lichiditate s-au deteriorat în mod semnificativ, nu doar în ce privește piața obligațiunilor guvernamentale, ci de asemenea pe piața monetară. Tranzacțiile pe internet au cunoscut un declin rapid, incertitudinea între bănci în, în ce privește situația creditelor și bonității a mărit. Era un risc ca funcționarea obișnuită a piețelor și prima legătură în mecanismul de transmitere a politicilor monetare între Banca Centrală și instituțiile de credit să a, sufere. Deci capacitatea băncilor, care sunt sursa principală de finanțare în, în zona Uniunii Europene și euro, de a da credite economiei reale ar fi putut să fie să aibă un efect cu totul negativ. Pe acest fundal BCE a anunțat pe 10 mai nu doar reactivarea unor măsuri non-standard precedente, ca și reactivarea acordurilor swap cu Rezerva Federală și, de asemenea, intervențiile în piața datoriilor cu lansarea unui program pentru piața tirilor de valoare. Motivul pentru care am acționat este că e de o importanță deosebită pentru aplicarea politicii monetare ca piața tirilor de valoare guvernamentale să funcționeze cât mai bine cu putință aceste piețe a titlurilor de valoare guvernamentale sunt importante din trei motive. Mai întâi, rata dobânzii privind aceste obligațiuni de stat uh, uh, stabilesc tenința pe dobânzilor pe care trebuie să le plătească băncile când emit aceste obligațiuni în situații de mari probleme pe piață. Rata dobânzii pe termen scurt la Banca Centrală ar fi transmisă apoi la gospodării și firme și uh, inclusiv în prețuri în gradul corespunzător, ceea ce numim a canalului prețului. În al doilea rând, prețuri mai mici uh, implică rate mai mari ale dobânzilor asociate cu probleme pe piață, ar provoca pierde semnificative în portofoliul sectorului financiar și non-financiar pentru bănci să reduce capacitatea lor de a oferi împrumuturi economie. Ceea ce numim a, uh, problema legată de bilanț. Și în al treilea rând, o lichiditate redusă pentru obligațiunea guvernamentală reduce rolul lor de garanții pentru operațiune de refinanțare, punând probleme și pentru bănci care doresc să ofere împrumuturi, ceea ce e dimensiunea de lichiditate. Decizia de a începe să intervenim pe piața obligațiunilor a fost de aceea adoptată pentru a ajuta să se mențină transmiterea adecvată de politici monetare în economia reală, în zona euro, opunându-ne de prosta funcționare a unor segmente din uh, piața obligațiunilor și a de valoare. Scopul programului nu fiind de a injecta lichiditate suplimentară în uh, sistemul bancar, am neutralizat pe deplin achizițiile de titluri de valoare prin mijloace de reabsorb, operațiuni de reabsorpție. Ca rezultat, nivelul prevalent de lichiditate și ratele pe piața monetară nu sunt afectate de program. Cu alte cuvinte, poziția noastră monetară nu este afectată, începește nu există riscuri inflaționiste legate de acest program. Dați-mi voie să subliniez că am luat decizia de a introduce acest program pentru piața titlurilor de valoare în conformitate cu prevederile tratatului doar pe piețele secundare pentru aceste titluri guvernamentale. De asemenea, am luat această decizie în uh, independență totală. Eram conștienți de angajamentele făcute de guvernele zonei euro înainte de acel weekend, în seara lui vineri 7 mai, în special Consiliul de Guvernare de la BC luat notă de declarația guvernelor din zona euro și o să citesc vor adopta toate măsurile necesare pentru a îndeplini țintele fiscale în acest an și pentru anul următor în ce privește procedurile de uh, deficit excesiv și din nou citez angajamente suplimentare precise adoptate de anumite guverne din zona euro de a accelera consolidarea fiscală și de a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Și trebuie să vă spun că această declarație mă aduce la a treia chestiune la care aș dori să mă refer, și anume guvernanța economică. Doamnă președinte, m-ați rugat să vorbesc despre o coordonare economică sporită și supraveghere intensificată în zona euro. ce consideră că e nevoie de un salt uh, uriaș în ce privește <clears throat> supravegherea și ajustarea politicilor fiscale, ca și de o politici macroeconomice mai largi în ce privește competitivitatea economică Europei. Solidaritatea, de fapt, pe care a cerut-o acum 60 de ani Robert Schuman se reflectă în gradul de integrare economică și interdependență atinsă deja în Uniunea Monetară. Dar solidaritatea e o stradă pe care se circulă în ambele direcții, protecția și beneficiile din calitatea de membru a Uniunii Monetare aduc cu ele și responsabilități și obligații. Este contractul fundamental care reprezintă baza pentru moneda noastră. Acum trebuie să o transformăm într-o structură mai eficientă pentru supravegherea fiscală și macroeconomică și pentru ajustarea respectivă pe linia subiectelor de care s-a ocupat task force-ul prezidat de președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, o să mă concentrez pe două domenii de reformă aici. Gest, cadrul de gestionare a crizelor al treilea n-a fost examinat la nivelul acestui task force. Mai întâi este esențial ca supravegherea politicilor bugetare să se consolideze. Mă bucur să remarc că Consiliul European a confirmat această evaluare la întâlnirea de joia trecută la nivelul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și în special în zona euro. Trebuie să avem instrumente eficace de a preveni și unde e cazul de a corecta deficitele excesive și niveluri de îndatorare. O implementare mai strictă a regulilor și procedurilor este esențială, printre altele prin uh, mărirea caracterului automat și a vitezei a, uh, pașilor procedurali. Inițierea de sancțiuni trebuie și ea să fie quasi automată. Supravegherea fiscală trebuie să fie mai directă și mai eficace. Trebuie de asemenea să se bazeze pe o monitorizare mai independentă și o evaluare mai independentă. S-ar putea să avem nevoie de o abordare diferențiată pentru supraveghere în funcție de rezultatele fiscale ale țărilor. Comisia ar trebui să aibă o responsabilitate mai mare în a face propuneri care să nu poată fi modificate decât cu unanimitate la Consiliu și nu doar recomandări uh, prin pactul de stabilitate și creștere. În eventualitatea unei nerespectări, sancțiunile trebuie să fie aplicate mult mai devreme și să fie mai largi în ce privește sfera de aplicare. Nu doar să se ocupe de rate excesive de îndatorare, ci de asemenea să se aplice atunci când țările nu progresează suficient înspre obiectivele bugetare pe termen mediu. Un spectru mai larg de sancțiuni financiare trebuie să fie avut în vedere împreună cu elemente de sancțiune procedurale, nefiscale, cerințe mai se de raportare sau chiar o limitare sau chiar suspendare a drepturilor de vot al doilea domeniu poate să pară mai nou atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul zonei euro, dar BCE de fapt a subliniat acest lucru la grupul euro cel puțin din anul 2005. Supravegherea politicilor de menținere a competitivității interne și externe a Uniunii Europene, politici de a mări productivitatea, de a intensifica sau de a mări uh, calificarea oamenilor și de a îmbunătăți competitivitatea. Aceste politici trec dincolo de sectorul tranzacțiilor. Trebuie să acopere și sectoare necomerciale, inclusiv sectorul public, pentru că și sectorul public este decisiv pentru competitivitatea unei economii în ansamblu. Gestionarea conștientă a salariilor și cheltuielilor pentru a menține o poziție sănătoasă pentru economie într-un mediu competitiv, toate acestea ar trebui să fie preocuparea centrală pentru o supraveghere macroeconomică mai largă. Motivul pentru care competitivitatea trebuie să fie subiectul principal pe care să ne concentrăm nu este că țările trebuie să aibă politici doar de a încuraja ponderea pe piața internațională. Motivul este că în Uniunea Monetară competitivitatea relativă a economiilor reflectă foarte bine durabilitatea prețurilor și costurilor a evoluțiilor acestora Mă bucur că joia trecută Consiliul European a confirmat nevoia de supraveghere eficace, de cadru de supraveghere în aceste domenii. Experiența ne-a demonstrat că divergența persistentă în această privință este negativă atât pentru statele membre cât și pentru una monetară în ansamblu. Ca și cu supravegherea fiscală, acest cadru trebuie să permită focalizare și diferențiere în supraveghere și măsuri de follow-up. Pentru țările care au trecut prin pierderi semnificative de competitivitate, supravegherea ar trebui să devină tot mai profundă și mai amănunțită. Raportarea ad hoc și misiuni pe țară, recomandări de politică, cerințe de conformare, presiune din partea omologilor publici și pași așteptați pentru a încuraja conformarea ar putea cu toate acestea să facă parte din acest proces. Pentru ca toate acestea să funcționeze e nevoie de mecanism de declanșare transparent care să stabilească intensitatea vulnerabilităților și supravegherii. asta ar trebui să se bazeze pe o monitorizare strânsă și raportare atât din partea Comisiei cât și a BCE experții dezvoltă acum căi de a reflecta complexitatea problemei, ca și proceduri prin care indicatorii să poată fi utilizați în uh, supraveghere și în cadrul de ajustare. Dacă putem pune pe picioare o supraveghere eficace și un cadru de ajustare, atât pentru politici fiscale cât și de competitivitate și dacă putem asigura prin reglementări adecvate că sistemele financiare servesc economia reală și nu viceversa, atunci Uniunea Europeană și Uniunea noastră economică și monetară vor ieși din criză mult mai puternice decât înainte și vor fi într-o poziție bună în economia globală. Distinși membri ai Parlamentului, în încheiere aș dori să vă spun că pe măsură ce ne urmăm drumul în această perioadă dificilă, trebuie cu toții să depunem eforturi deosebite, dar trebuie de asemenea să ne menținem ambiția, ceea ce înseamnă că Eh, deciziile trebuie să fie proporționale cu importanța Uniunii. Piața unică de 500 de milioane de cetățeni, Uniunea economică și monetară de 330 de milioane de cetățeni, care sunt printre cele mai mari și avansate economii din lume și care sunt bazate pe temeiuri solide în ce privește capitalul uman și social, nu pot și nu ar trebui să fie măsurate în conformitate cu uh, forțele și slăbiciunile componentelor individuale sau nu doar acestea, în special în ce privește Uniunea Economică și Monetară. Factorii de decizie trebuie să internalizeze ce înseamnă să faci parte dintr-o Uniune Monetară în vorbe și în fapte. Iată de ce salut foarte mult apelul acestui Parlament pentru reforme ambițioase. Reacția Europei în perioada de criză a fost întotdeauna de a întări coeziunea europeană. Aș vrea să vă adresez un apel dumneavoastră ca membri ai Parlamentului European și reprezentanți ai cetățenilor europeni să continuați să dați sprijin pentru această linie de acțiune cu reformele curajoase de care este nevoie. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, thank you, Mr. Trichet. Now we're going to move... Vă mulțumim, domnule Trișe. Trecem la partea de întrebări și răspunsuri. Membrii spuneau uh, că preferă o întrebare și un, urmată de un răspuns rapid. Prin urmare, domnule Trișe, aveți doar câteva minute la dispoziție pentru fiecare membru. Uh, bineînțeles, nu dorim uh, întrebări exhaustive. Urmează domnul Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, în primul rând vă felicit pentru munca remarcabilă a BCE în această perioadă de turpulență. În prezentarea dumneavoastră ați menționat diferitele chestiuni, diferitele aspecte, ați menționat o concluzie și doresc să spun că într-adevăr vă puteți baza pe acest Parlament. În Normandia există multe probleme, însă în acest Parlament Normandia este reprezentată. Doresc să revin asupra ceea ce ați spus și doresc să obțin precizări în legătură cu facilitățile uh, obținute de la BCE în acele țări unde există probleme cu bilanțul de plăți. E vorba și de tipurile de obligațiuni pe care le cumpără BCE acum și pe care nu le achiziționa în trecut. Indicați că acest lucru nu ar avea un efect inflaționist. Ați putea să justificați acest lucru pe scurt și, în fine, există o strategie de ieșire a BCE din aceste politici în momentul în care, după cum sperăm noi, criza va fi în spatele nostru. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește întrebarea legată de aspectul inflaționist a ceea ce facem sau lipsa acestuia. După cum am spus în prezentarea de introducere, retragem euro cu euro totalitatea lichidităților pe care le injectăm prin acest program. Am spus în ultimele două întâlniri ale Consiliului de Guvernare de la BCE că noi considerăm că politicile noastre monetare sunt adecvate. Noi considerăm că rata dobânzii este adecvată și nu ne-am schimbat politica monetară. În consecință, am neutralizat complet efectul, incidența acestui nou program neconvențional și am reluat, după cum spuneam, am reluat, am recuperat tot ceea ce am dat. Vă voi da un exemplu. 47 de miliarde de euro au fost retrase, recuperate săptămâna trecută, în această săptămână vom retrage 47 plus 4, cele 4 miliarde suplimentare corespund acțiunile noastre din ultima săptămână. Deci 47 plus 4, 51 de miliarde, în jur de 51. Asta vom retrage încă o dată, vom recupera euro cu euro. În ceea ce privește acest program, ca toate programele nestandard care au fost convenite, bineînțeles Acestea au o durată limitată în timp, însă nu vă voi spune mai multe lucruri acum. Și nu voi spune mai mult nici în ceea ce privește piețele pe care intervenim. Uh, thank you. Uh, Jose Manuel. Jose Manuel. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, de fiecare dată când ceva nu se realizează, se spune că clasa medie trebuie să fie motivată și aceasta și că aceasta este esențială pentru revitalizarea economică. Comisia Europeană vorbește despre articolul 121. Președintele Sarkozy spunea că zona euro este uh, Uh, are nevoie de o guvernanță economică. Cancelarul german a refuzat o astfel de guvernanță economică. Uh, Germania spunea că avem, avem deja o conducerea Uniunii Europene. Acum se întreabă dacă trebuie să existe o standardizare a a politicilor fiscale a statelor membre. Cancelarul german vorbea despre veto, președintele, președinția spaniolă spunea cu totul altceva, însă dumneavoastră ne-ați spus că anumite sancțiuni trebuie să fie întărite. Dar care sunt acestea? Sancțiuni financiare sau uh, uh, de orice altă natură? Ne-ați putea da mai multe detalii? Noi am ajuns la concluzia clară că avem nevoie de o coordonare la nivel european. În uh, vremurile bune am pierdut din competitivitate, în continuare luptăm pentru recâștigarea acesteia, însă, însă cum vor fi modificate anumite aspecte, cum putem trece la fapte. Mai întâi de toate trebuie să acceptăm faptul că uh, spiritul uh, și prevederile pactului de stabilitate nu au fost uh, respectate. Am spus asta deseori membrilor Parlamentului European. Și sunt conștient de faptul că Parlamentul European este de aceeași părere. Regretăm acest lucru, este o rușine, Însă am spus de fiecare dată că cu o monedă unică și fără o federație în adevăratul sens al cuvântului, uh, ne dăm seama că e clar nevoie de un cadru cât se poate de puternic, pe care nu-l avem, pentru că, tocmai pentru că nu avem o federație europeană. Însă acest cadru este reprezentat de Pactul de Stabilitate și Creștere. Experiențele trecute ne-au arătat că respectarea pactului era necesară. Acum ne dăm seama că nu doar că acest pact ar fi trebuit să fie respectat în uh, întreaga sa dimensiune. Știți că o serie de state membre au evitat respectarea prevederilor pactului de uh, stabilitate, însă pe lângă această respectare necesară ne dăm seama că uh, trecând prin această criză europeană, cea mai puternică uh, uh, criză financiară, cea mai puternică din, ultimul, uh, din ultimii zeci de ani. Așadar, ne dăm seama că avem nevoie de o trecere uh, Uh, la un nou nivel. Trebuie să depășim cadrul acesta al pactului de stabilitate și să mergem chiar mai departe. Însă acum să trec la răspunsul întrebării, pentru dum, uh, întrebarea dumneavoastră. În primul și în primul rând, cred că to- toți termenii legislației europene trebuie să fie îndepliniți îndepliniți. Trebuie să respectăm și să implementăm tot ceea ce ne permite legislația uh, secundară în ceea ce privește mecanisme, în ceea ce privește sancțiuni, în ceea ce privește implementarea sancțiunilor. Asta cere Banca Centrală Europeană. Asta în primul rând. Mai apoi am putea să trecem la o eventuală modificare a tratatului. Însă, în primul și în primul rând, tot ceea ce ne permite legislația secundară a Uniunii Europene trebuie să fie implementat. Așadar, optăm pentru maximum. Doamna Crața. Domnule președinte. Ați uh, luat parte la o întâlnire a Comisiei Econ în martie. Uh, și dumneavoastră ne spuneați că BCE va cumpăra în continuare obligațiuni grecești. Asta însă pornind de la premisa că aceste obligațiuni vor uh, primi în continuare o rată de, cre- de rating potrivită. Acum am ajuns la o scădere a ratingului acordat Greciei și avem, am avut o serie de reacții vis-a-vis -vis de această situație. Pe de o parte, apărea o serie de informații în mass media care ne spunea, ne, ne informau că Banca Centrală, Centrală Europeană va Uh, scădea în continuare cu 5% valoarea obligațiunilor grecești. Aș vrea să aflu dacă lucrul acesta se va întâmpla într-adevăr și de asemenea aș vrea să aflu care vor fi efectele unei, uh, unei asemenea măsuri, uh, ținând cont de faptul că politica de austeritate din Grecia este deosebit de severă în momentul de față și de asemenea în ce măsură um, politica agențiilor de rating influențează activitatea Băncii Centrale Europene. As you know, uh... După cum știți, spuneam încă de dinainte, din timp, în ceea ce privește obligațiunile guvernamentale, că vom lua în considerare eligibilitatea lor pentru cadrul nostru colateral, independent de ceea ce fac agențiile de rating. Vorbesc despre obligațiunile guvernamentale și doar despre acestea. Dați-mi voie să comentez asupra acestor hotărâri și a ce înseamnă ele. Este clar, deocamdată, acum, că luând în considerare toate hotărârile care au fost luate în ultima perioadă de timp, programul de redresare economică, printre altele, programul de redresare din Grecia, după negocierile cu femei, după negocierile cu Comisia și în strânsă legătură cu BCE și luând în considerare hotărârea pe care am luat-o nu doar la Atena în ceea ce privește acest program de ajustare, dar și la nivelul FMI și al Consiliului de Administrație FMI, dar și în diferitele capitale europene. Așadar, în această lumină, situația de astăzi este în mod obiectiv mai bună din punctul de vedere al gravității sale și al solid, solidității programului grecesc. Pentru că la momentul respectiv în trecut nu era niciun program, nicio hotărâre a guvernului grec de a iniția ajustările absolut necesare. Și mai de mult nu exista nicio hotărâre nici la Washington, nici în diferitele capitale europene. Cu toate acestea, ratingul era mai bun în momentul în care situația era, din punct de vedere obiectiv, mult mai rea decât este astăzi, în această situație specifică. Deci doar atât doresc să comentez, nimic altceva. Mulțumesc! Mulțumesc, Edward Secluna. Mulțumesc. Domnule Trișe, îmi aduc aminte că ați spus ceva în legătură cu zona euro. Spuneați că zona euro nu are de-a face cu o problemă, ci statele membre au o problemă. Dacă așa este situația, nu sunteți de acord că avem nevoie de rezultate ale, stres, ale testului de stres, ca să zic așa, nu doar ale băncilor, ci și în legătură cu diferitele datorii ale statelor membre în diferite scenarii, pentru că adesea le vedem, unor nu, Anumite state membre ne oferă date odată la câțiva ani în anumite documente și așa mai departe. În al doilea rând, credeți așadar că nu există nicio problemă inerentă cu criterii, criteriile zonei euro și credeți că pactul de stabilitate este în sine adecvat în ceea ce privește dispozițiile sale pentru a preveni o viitoare criză? Thank you very much uh, indeed. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să spun în primul rând că dacă pactul de stabilitate și creștere ar fi fost în mod riguros aplicat, în spiritul și în litera sa, am fi în mod cert într-o situație mult mai bună decât cea actuală. Nu am nicio îndoială în acest sens. Dacă am fi într-o situație în care, dată fiind intensitatea crizei financiare ar trebui cu toții la nivel global să facem față acestei situații, atunci am putea să vă spun că ne aflăm într-o... Dacă nu știu dacă aș, dacă aș putea să vă spun că suntem într-o situație solidă, stabilă, mă îndoiesc, pentru că trebuie să îmi tragem învățămintele din proasta aplicare a Pactului de Stabilitate și Creștere. Ce vedem noi acum este adevăratul test de stres în magnitudine totală asta traversăm acum, îl trăim pe pielea noastră. Și repet, avem nevoie de un salt real, de o schimbare, avem nevoie de un cadru de supraveghere. Și cred că am regretat foarte mult dacă nu am consolida supravegherea acum, dacă nu ne-am folosit de această oportunitate, dacă n-am avea o supraveghere mai bună a politicilor fiscale, dar și a indicatorilor de competitivitate, după cum spuneam. Noi avem încredere în aceștia întotdeauna în BCE. Acestea sunt uh, esențiale, aceste elemente, la nivelul unei singure zone monetare. Bineînțeles, vorbesc de zona euro, unde avem o monedă unică. De asemenea, subliniez că trebuie să îmbunătățim supravegherea și coordonarea la nivelul celor 27 de state membre. Cred că la nivelul celor 27 de state membre putem spune că avem o piață unică. O piață unică este o entitate care trebuie să funcționeze corect. Este foarte important acest lucru. Și, bineînțeles, în sânul comunității noastre de 27 de state membre trebuie să consolidăm supravegherea celor 16 state care au o monedă unică și tocmai de aceea trebuie să o facem. Mulțumim, domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, doresc să vă felicit vis-a-vis de munca pe care ați efectuat-o în ultimele luni. Cred că acest lucru a avut un impact pozitiv la nivelul Uniunii. În ceea ce privește competitivitatea și supravegherea fiscală, menționați aceste puncte, un lucru important este să facem legătura cu coordonarea economică. Nu e vorba doar de statele membre, e vorba de a defini creșterea și de a avea o strategie în acest sens la nivel european. Dacă avem o strategie doar la nivelul statelor membre, lucrurile devin dificile în ceea ce privește competitivitatea. Din nou, nu e vorba de fiecare stat în parte. Avem nevoie de convergență, de obiective generale de competitivitate pentru toată Europa. Și aici avem nevoie de o legătură și există o legătură cu coordonarea fiscală în ceea ce privește coordonarea fiscală și monetară. Coordonarea economică are două dimensiuni. Dumneavoastră aveți politici monetare care favorizează lichiditățile, politici monetare care este discrimina... politici monetare care sunt discriminatorii, aș spune eu, pentru că vă ocupați de produse care există deja. Poate ar trebui să existe o diferențiere aici în sânul politicilor fiscale. Da, să ne axăm pe probleme efective și reale, însă politicile fiscale sunt diferite și vom avea probleme dacă nu ne coordonăm mai mult. <laughs> În ceea ce privește politicile monetare, mandatul este foarte clar. Trebuie să obținem stabilitatea prețurilor la nivelul a 330 de milioane de concetățeni, 16 țări, 330 de milioane de cetățeni europeni. Ce am făcut? În momentul actual, aș putea să calculez media inflației anuale, timp de 11 ani și jumătate aproximativ, și aș ajunge la suma foarte precisă din punct de vedere aritmetic de 1,98%. Deci 1,98% timp de 11 ani și jumătate. Deci media inflației în zona euro de când a fost inițiată, creată această zonă. Trebuie să spun că acest lucru este în conformitate totală cu stabilitatea prețurilor și definițiile de acolo, mai puțin de 2%, în jur de 2% așadar. Și un rezultat pe astfel de perioadă de timp în Europa din uh, perioada celui de-al doilea război mondial, ai bine, e cel mai bun rezultat. Așadar, la sfârșitul anului, avem prevederi uh, conform cărora vom fi la nivelul de 1.97 timp de 12 ani, așadar. Depinde de interpretările finale și așa mai departe. Deci, aceasta este datoria noastră, mandatul nostru esențial. Cetățenii noștri știu că pot conta pe noi să obținem și să le oferim stabilitatea prețurilor pe termen mediu și pe termen lung. Ați văzut că vorbim despre o perioadă de 12 ani. Vom face acest lucru orice s-ar întâmpla. Aceasta este realitatea mandatului BCE. BCE trebuie să facă acest lucru. Fie că politicile fiscale sunt uh, excelente sau nu. Dacă sunt excelente, atunci ne facilitează viața acest lucru dar trebuie să o facem și când avem politici fiscale mai slabe și, după cum știți, uh, așa stă situația acum. Unele politici fiscale sunt mai bune decât altele. Însă, oricum, trebuie să ajungem la stabilitatea prețurilor și trebuie să fim credibili în atingerea acestui obiectiv. Și trebuie să convingem observatorii, cetățenii noștri, societățile comerciale și investitorii că în anii viitor vom continua să obținem o stabilitate a prețurilor care, trebuie să spun eu, de fapt, este situația așa cum e acum. Așteptările de inflație, după cum spuneam, sunt în conformitate cu definiția noastră a stabilității prețurilor pentru viitorii ani. Acesta este cel mai element, important element al BCE are un istoric foarte bun de la începutul și de la crearea zonei euro, însă mai mult este credibilă în oferirea stabilității prețurilor și îndeplinirea stabilității prețurilor ca obiectiv în viitor. Nu doresc să menționez mai mult, să interpretez ceea ce ați spus în legătură cu coordonarea. Doresc să menționez că trebuie să ne facem treaba în orice împrejurări. Și dacă nu se consideră că noi, ca organism independent, ne putem face treaba în orice împrejurări, atunci e rău, dar nu așa stau lucrurile și așteptările noastre legate de inflație sunt bune și, de fapt, noi trebuie să oferim încredere pentru că la încredere se așteaptă Europa și reprezentanții europei. Asta ni s-a cerut să facem. Mulțumim, Silvi. Mulțumesc, domnule președinte. Salut ce ați făcut în ultimele săptămâni de când am văzut s-au întâmplat multe lucruri BCE a făcut public o contribuție la consolidarea guvernanței economice a zonei euro. E un text uh, foarte dens. Aș vrea să trec la chestiunea cea mai delicată și politică. După cum a spus și dumneavoastră, uneori sunteți cam singuri. Ați vrea să vă ajute politici bugetare care se mergă mai mult în direcția, încă o dată, nu doar dictată sau nu dictată de Bruxelles, ci decisă în comun. Cred că aveți perfectă dreptate să propuneți spuneți, o agenție independentă care ar putea să controleze ce se întâmplă în bugete, fie la comisie, fie un grup de înțelepți. Aș vrea să vă întreb, n-aveți impresia totuși că ar trebui să se evite să subminăm puterile Comisiei Europene, să evităm multiplicarea autorităților care um, există în stânga și în dreapta, pentru că vedem în dosarul de supraveghere că există jurisprudențe și dificultăți pentru a da puteri unor agenții de altă parte pentru că mi se pare punctul fundamental pentru a ține cont de responsabilitatea Comisiei Europene în fața acestui Parlament. Comisarii nu trebuie să putem discuta, să avem un dialog cu ei. Probleme subsidiare. Ce poate să facă Parlamentul European pentru a ajuta în aceste eforturi ca parlamentele naționale să decidă cu respectarea prerogativelor ce le revin, dar mult mai mult împreună în ce ține de competența împărțită, mai ales în zona euro. Mulțumesc. Merci, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Doamna, da, după cum ați spus, s-au întâmplat multe lucruri de la ultima noastră întrevedere. Aș vrea să spun ce a spus. La punctul nostru 6, în poziția Băncii Centrale Europene, care a fost transmisă președintelui Consiliului Ivan Rompoi și apoi a fost făcută publică, se menționează în mod explicit faptul că această agenție bugetară independentă, care credem că este necesară pentru a asigura uh, diagnosticul în ce privește bugetele din diversele state membre ale zonei euro și de asemenea pentru a permite să avem o monitorizare permanentă a acestei situații. Chiar noi spunem că ar fi de preferință să fie în interiorul Comisiei Europene, că o vedem. Din acest punct de vedere, credem că ar trebui să fie posibil. Considerăm că în anumite domenii avem posibilitatea de a avea în interiorul Comisiei niște entități care să poată să fie independente. E un subiect care trebuie aprofundat, să mergem până la capăt a ceea ce ne permite legislația secundară în toate aspectele sale și trebuie să spun că, în plus, am uh, fost foarte expliciți când am spus că nu vrem să aducem atingere prerogativelor Comisiei Europene când e vorba de avertismentele și recomandările și propunerile sale. În prezentarea introductivă chiar am menționat faptul că doream în anumite cazuri ca Comisia să poată să facă propuneri care să nu poată fi combătute, ca să spun așa, decât cu unanimitatea țărilor vizate. Deci iau notă de mesajul dumneavoastră. Acestea fiind spuse, credem cu adevărat că trebuie să avem în acest domeniu, cum ați spus, care este de importanță crucială, să avem o schemă de supraveghere care să fie extrem de puternică, pentru că experiența ne-a demonstrat în ce măsură nu mergea bine în această privință. Deci această entitate independentă de preferință în interiorul Comisiei, la ea ținem foarte mult. Am vorbit despre Grecia cu ceva timp în urmă, este clar că nu putem să ne permite nici măcar o clipă să mai avem astfel de probleme. Mă refer la eh, absența de diagnostic sigur cu privire la situația reală, de fapt. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Kate Wimbledon. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Trișe, pentru toate observațiile. Având în vedere cât de multe lucruri s-au schimbat de la vizita dumneavoastră cu doar câteva luni în urmă la comisia noastră, e greu să se limiteze întrebarea la un singur subiect. Toate acestea în lumina anunțului de sâmbătă din partea Băncii Centrale Chineze că vor eh, permite o apreciere a monedei lor eh, față de dolarul american Puteți comenta ce efect ar putea avea asupra zonei euro și de ce perspectiva de creștere, cum vor fi influ- influențate și în ce privește reevaluarea, ar putea avea un impact asupra indicelor de preț și deci pentru inflație sau deflație în zona euro. Și după părerea dumneavoastră, există și perspectiva creștere non-euro, unde se există un impact disproporționat ca urmare a unor bunuri importate din China în măsură foarte mare. Mulțumesc. Cred că decizia care a fost comunicată de către autoritățile chineze este o decizie bună care corespunde cu ceea ce este, după părerea noastră, interesul Chinei însăși, a economiei chineze și creșterii chineze și, de asemenea, în interesul partenerilor Chinei, al economiei globale, merge în direcția unei mai mari stabilități și o mai mari prosperități pe plan global pentru toți partenerii. Este un lucru pe care l-am discutat atunci când ne-am deplasat la Pekin de mai multe ori cu domnul Juncker, diversi comisari și eu însumi, în această fază spune că merge în direcția potrivită, în direcția corectă și consider că e o decizie bună. Thank you. Philip Lambert. Mulțumesc, Philip Lambert. Domnule președinte, ce viteza schimbărilor. Data trecută ne-a spus de uh, o strategie de ieșire nu prea rapid, nu prea puternică, acum doar politica de austeritate. BC ne spune că e nevoie ca finanțele publice să fie durabile și responsabile. Nici noi nu spunem altceva. Suntem 100% de acord cu dumneavoastră și am spus-o și o știți. Considerăm că Banca Centrală este din rol când spune cum trebuie să ajungem la aceste echilibre bugetare. Și când uh, împinge doar la tăierea ale cheltuielilor, dar ați auzit, șefii de stat și de guvern vă urmează. Neliniștea noastră este că nu punem din nou mișcare economie, subminăm pe de o parte bazele coeziunii sociale și pe de altă parte fără a investi și în viitor. Deci, politicile de austeritate subminează puțin capacitatea de a investi. Și atunci când faceți un apel și suntem de acord cu dumneavoastră la o federație bugetară, spunem da la supraveghere bugetară la nivelul cheltuielilor, da, mi se pare că lipsește o altă dimensiune, o supraveghere și în ce privește încasările, pentru că anumite dispozitive fiscale pe care anumite state membre le au, privează alte state membre de încasări la rândul lor. E vorba de competiție fiscală și deci mi se pare că a doua dimensiune a acestei federații bugetare ar trebui să fie o cooperare fiscală mai puternică și mai interesat punctul ăsta de vedere și a spune în încheiere că pentru o federație bugetară, având în vedere că bugetele, politica numărul unu pentru noi e o federație politică. Situation... În situația în care se găsește quasi totalitatea nu doar a statelor europene sau din zona euro, ci a țărilor industrializate din lume, este limpede că perspectiva de revenire la o situație care să fie durabilă, de bună gestiune bugetară, este esențială și nu intră în contradicție cu creșterea. Credem că este din potrivă necesară pentru creștere, pentru consolidarea redresării economice, pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă. De ce? Pur și simplu pentru că dacă nu există încredere din partea gospodăriilor, a firmelor, a investitorilor în capacitatea statelor de a recâștiga controlul asupra evoluției lor bugetare, atunci gospodăriile spăimântate nu vor mai consuma cât ar fi necesar și nu vor mai investi cât ar fi necesar, întreprinderile nici ele nu vor pregăti viitorul și investitorii vor ști că vor avea dificultăți să primească banii înapoi, deci vor cere niveluri mai mari ale dobânzii. Deci trebuie să înțelegem bine că în uh, situația actuală problema pe care trebuie să o gestionăm este una care nu e doar europeană, nici doar a zonei euro, ci o problemă a țărilor industrializate în general cu toate trebuie să se angajeze în forme diferite în aceste strategii de recucerire a încrederii a gospodăriilor, întreprinderilor, investitorilor. Și deci, încă o dată, văd o complementaritate și nu o opoziție între consolidarea redresării economice și înțelepciunea bugetară. În ce privește cooperarea fiscală, e un subiect foarte vast asupra căruia Parlamentul, Consiliul, Comisia s-au ocupat de ele, toate acestea. Aș spune că, din punctul nostru de vedere, vedem astfel de diferențe în ce privește nivelul de cheltuieli publice în proporție sau relația cu PIB-ul în diverse țări, încât știm dinainte că cooperarea fiscală, armonizarea fiscală pe care putem să o cerem teoretic, nu este probabil posibilă atât cât ar fi de dorit, având aceste diferențe enorme între cheltuielile publice. Iată motivul pentru care ne auziți adesea spunând că este posibil să facem economii destul de substanțiale în cheltuielile publice. E un element care el însuși va juca în sensul armonizării fiscale. Uh, thank you. Uh, good. Mulțumesc, Gottfried Blum. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că mulți membri ai comisiei și din uh, Comisia Parlamentară și din Parlamentul acesta dau vina pe agențiile de rating pentru mm, scăderea cotării pentru anumite datorii guvernamentale. Personal e o problemă să țin pasul cu asta. Aș vrea să aud părerea dumneavoastră să vedem care ar fi răspunsul dumneavoastră, pentru că aici e vorba de o chestiune de principiu. Dacă v-ați duce, să zici, la Arcul de Triunf, la o cursă de cai și ați paria pe un cal care are doar trei picioare și ar ieși ultimul la cursă, ați da vina pe dumneavoastră pentru că ați pariat pe el, ați da vina pe cal, ați da vina pe jockey sau ați da vina pe agenții de pariuri? Uh, uh, Trebuie să vă mărturisesc că nu pariez pe cai de curse. Nu. Țin foarte mult să mă duc nici la cursele de larg de triumf și nici la alte curse de cai. Și nu voi mai comenta decât să spun ce ne așteptăm. Aș spune nu atât de la agențiile de rating sau nu doar de la ele, ci de la tot, toate elementele finanțelor globale, după experiențele din ultimul an și în special după ce am văzut uh, la diverse reuniuni la nivel înalt o, în anii 2007, 8, 2009, totul face parte din finanțele globale uh, și evoluția prociclică, ceea ce amplifică fluctuațiile pe care le observăm în finanțele globale, vârfurile și coborâșurile și aș avea tendința de a juca în direcția cât mai mult posibil unei stabilități financiare. Și nu este neapărat uh, cazul atunci când vedeți funcționarea. Și nu dau vina pe nimeni. Nu fac decât să observ ceva care corespunde cu ceea ce așteptăm cu toții, adică mai multă stabilitate la nivelul finanțelor globale. E ceva ce nu se poate contesta, că anumite elemente joacă în direcția instabilității, ceea ce nu e un lucru foarte bun, dar asta nu înseamnă că ar fi ușor de rezolvat. G20, de fapt, reflectă la, la aceste chestiuni încă de la începutul intensificării crizei și din nou e adevărat pentru agențiile de rating, comportamentul lor, de asemenea pentru diversi alți factori care se consideră că nu includ toate elementele care ar permite să fie mai puțin prociclice și mai, mai de ajutor pentru a asigura stabilitatea financiară. Mulțumesc. Um, I'm still waiting for Mr. Port. Îl aștept în continuare pe domnul Potaș pentru a ni se alătura. Ar fi posibil să îl puneți uh, spre finele listei de vorbitori, pentru că va ajunge la un moment dat. Vă mulțumesc. Da, e ok. Trecem la domnul Stolojan. Uh, domnule președinte, uh, acum doi ani în, același, în aceeași comisie Econ ați făcut o serie de predicții despre tendințele în uh, inflaționiste, presiunile inflaționiste și ați fost foarte corect și ele s-au adeverit în uh, acești doi ani de zile și vă felicit pentru acuratețea analizelor care se fac în Banca Europeană Centrală. Întrebarea mea este foarte scurtă. Uh, pentru statele membre din zona euro în condițiile date ați recurs la acest program de cumpărare de obligaiuni guvernamentale. Uh, în condițiile unui stat membru care nu face parte din zona euro și care s-ar confrunta cu aceleași condiții care au determinat adoptarea programului de către dumneavoastră, ați recomanda același lucru? we, we are not uh, giving nu ne dăm uh, recomandări, lecții, nu dăm altora lecții, recomandări, după cum bine știți. Nu aș dori să comentez neapărat. Există mai multe considerații, multe criterii care sunt luate în considerare uh, în momentul în care se ia o astfel de hotărâre. O hotărâre care a fost o hotărâre extrem de grea de luat. Trebuie să luăm toate aspectele în considerare. După cum știți, am făcut ceva ce nu se mai făcuse înainte, pentru că celelalte bănci centrale care inițiaseră astfel de programe de cumpărare de obligațiuni o făcuseră ca partea unui program de quantitative easing – de intervenție neobișnuită în economie. Deci ele doreau să injecteze lichidități în economie, ceea ce nu este deloc ce am făcut noi. Noi am dorit să ajutăm, să contribuim la restaurarea unor politici uh, monetare mai normale, unor mecanisme de transmisie mai normale la nivelul zonei euro. Deci, vedeți dumneavoastră, doream să ilustrez faptul că întotdeauna trebuie să analizezi specificitatea situației, circumstanțele specifice, așadar nu voi iniția acum niciun fel de comentarii și recomandări. Mulțumesc. Uh, thank you, Astrid Lulling. Mulțumesc, doamna Luling. Mulțumesc, Doamna președinte, domnule Trișe, dacă aș avea timp, v-aș pune anumite întrebări în legătură cu comentariile dumneavoastră care au apărut în ziarul Liberation de astăzi, în legătură cu comportamentul uh, șeful care este extrem de arogant. Și dorea că speră, spunea că dorește să vă urmeze în postul dumneavoastră. Uh, Vă felicit în legătură cu răspunsul dumneavoastră uh, dat acestui individ care vă vă consideră un aventurier, printre altele, spuneați că Uniunea Europeană are nevoie de o federație bugetară. Voi relua cuvintele dumneavoastră pentru a fi foarte riguroasă. Spuneați că această federație ar viza controlul și supravegherea politicilor în ceea ce privește finanțele. Aș dori să văd uh, cum ar putea să fie folosită această federație bugetară în dezbaterea vis-a-vis -vis de guvernanța economică. Oare federația bugetară și guvernanța economică nu sunt același lucru, sunt două lucruri diferite? Oare în ceea ce privește guvernanța economică, aici avem de-a face cu noi dezbateri pe plan instituțional. Anumite state, unul îl cunoaște și dumneavoastră foarte bine, pledează uh, pentru ca logica interguvernamentală să fie cea prevalentă. Nu găsiți oare acest lucru și doamna Gular spunea deja, nu găsiți acest lucru ciudat? Comisia cred că ar trebui să fie consolidată, mai ales când constatăm că statele obișnuiesc de obișnuiesc să se autoamnistieze, ca să spun așa. Și în acest sens, situația actuală vorbește de la sine. Euh, Mulțumesc mult. În ceea ce privește federația bugetară, spuneam că avem nevoie de echivalentul unei federații bugetare. Încă o dată, nu suntem într-o federație politică, repet, avem o monedă unică, dar nu ne aflăm în cadrul unei federații politice și e motivul pentru care avem nevoie de norme, de reguli care să fie extrem de grad de serioase, de stricte, pentru supravegherea politicilor bugetare. Numesc asta echivalentul unei federații bugetare, dar care evident nu este în sine o federație bugetară. Și dorim să obținem o consolidare extrem de importantă a supravegherii politicilor bugetare și de asemenea a politicilor de competitivitate. În sânul politicilor de competitivitate, Trebuie să urmărim îndeaproape costurile unitare de producție la nivelul zonei cu monedă unică. Iată așadar ceea ce credem noi și vorbesc în numele Consiliului de Guvernare atunci când e vorba de consolidarea extrem de puternică de un salt calitativ esențial în ceea ce privește supravegherea acestor politici bugetare și de competitivitate. Deci susțin nevoia unui astfel de salt calitativ și cantitativ. Trebuie să ne folosim la maxim de legislația secundară. În primul rând, acest lucru nu este ușor și rapid. Bineînțeles, nu e ușor să inițiem schimbări și mai ales schimbări, modificări ale tratatelor. E clar, să nu uităm asta. Cred că logica, logica interguvernamentală pe care o menționați care este o combinație între comisie, și am vorbit despre comisie deja, și între rolul extrem de important al comisiei și al Consiliului, pe de altă parte, care are și rolul său de jucat. Deci, în acest domeniu nu suntem într-o logică interguvernamentală. Suntem în sânul metodei comunitare, așa cum există ea deja de la crearea Europei. Comisia joacă rolul său, evident, și Consiliul are rolul său de jucat aici. Oricum, supravegherea peer review, supravegherea interpares este esențială la nivelul zonei euro. În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, n-am comentat de fapt uh, ceea ce se spune în acest ziar, dacă citiți bine ce se spune acolo. Mulțumesc. Corin Ja, dank u wel, eh, voorzitter. En uh, als eerste. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte Trișe. În primul rând, care este prețul pentru maniera foarte solidă cu care ați condus, în care ați condus uh, um, um, BCE în aceste momente dificile și prețul contribuției dumneavoastră la guvernanța economică. Vorbeați despre metoda comunitară. Eu sunt în favoarea acest lucru și sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește creșterea împrumuturilor către companii. Tendința este negativă aici și acest lucru este grav. Companiile au nevoie de capital pentru a putea crește. Recent vorbeați despre multe lichidități care sunt făcute disponibile aproape pe gratis, însă, desigur, Acum uh, banca investește în obligațiuni și așteptăm rezultatele acestor teste de stres. Ce măsuri va lua BCE dacă rezultatele uh, testului de stres arată că băncile sunt într-o situație mai bună sau, din potrivă, că sunt într-o situație mai rea, atunci veți continua cu politicile dumneavoastră pentru că ar exista o nevoie de capital și de lichidități. Deci ce s-ar întâmpla dacă, din punctul de vedere al lichidităților, situația este rea odată ce avem acces la rezultatele testului de stres? Mulțumesc, doamnă! În ceea ce privește creșterea împrumuturilor față de sectorul privat, acum observăm că există împrumuturi pentru sectorul privat care cresc uh, la o rată de aproape de 0%. Există două componente aici, una negativă și una pozitivă. Cea pozitivă, împrumuturile către o gospodării cresc cu 2,5%. Acest lucru este ceva ce am observat întotdeauna după o recesiune foarte dură foarte abruptă. Întotdeauna am văzut, întotdeauna am văzut că recuperarea creșterii la nivelul gospodărilor vine înainte de creșterea la nivelul întreprinderilor. Deci avem cam aceeași cifră, plus 2,5% pentru gospodării și minus 2,5% în ceea ce privește împrumuturile pentru întreprinderi. Deci aceeași cifră, una cu plus și una cu minus. Acest lucru este în conformitate cu ceea ce am observat uh, în situațiile din trecut, situații similare. Așteptăm în mod progresiv să existe un dinamism din ce în ce mai mare al întreprinderilor către, al uh, împrumuturilor pentru întreprinderi. Desigur, le cerem băncile, băncilor să-și facă treaba și anume să financeze economia reală. E un mesaj foarte puternic acesta pe care avem să-l transmitem băncilor. Le-am spus băncilor că ceea ce a făcut ceea ce au făcut băncile centrale și nu vorbesc doar despre BCE și despre sistemul euro, vorbesc și despre ceea ce au făcut celelalte bănci centrale în Europa și în restul lumii. Deci, am avut cu toții ideea că trebuie să inițiem politici monetare pe de-o parte și de asemenea, să inițiem măsuri nestandard, non-standard, pentru a promova sectorul financiar, să stimulăm băncile să financeze economia reală. Însă, trebuie să ne gândim că există un mesaj foarte important care vine și din partea executivelor și din partea parlamentelor, pentru că ce a făcut executivul a fost extrem de important, nu doar Parlamentul. Deci dorim, repet, ca băncile să financeze economia reală. În ceea ce privește testul de stres, ultimul Consiliu European a hotărât, după cum știți, că testul de stres va fi făcut public la nivelul băncilor individuale. Credem că acest lucru reprezintă o hotărâre extrem de importantă, în mod evident, luată de Consiliu, și le cerem tuturor partenerilor să coopereze. Avem uh, câteva săptămâni în fața noastră în care putem face asta. Trebuie să lucrăm cu toții foarte activ pentru că trebuie să ne asigurăm că la nivel individual și supravegherea băncilor are loc la nivel individual, deci că toți actorii individuali trebuie să fie convinși că dispun de diagnosticul adecvat, de soluțiile adecvate în cazul în care sunt cerute soluții la sfârșitul acestui exercițiu al testării de stres. Toate aceste eforturi sunt coordonate de SEPS și acest efort are la nivelul, loc la nivelul celor 27 de state membre și noi contribuim și Comisia la fel și conlucrăm pentru a ne asigura că acest exercițiu adecvat devine ceea ce trebuie să devină, și anume un exercițiu foarte bine executat, care sper eu că va fi o poveste de succes. Mulțumesc! Thank you, uh, Liam Van Gogh. Liam Van Gogh. Domnule președinte, aș vrea să vă exprim sprijinul pentru decizia pe care ați luat-o de a monetiza o parte a datoriei din țările care fac obiectul unui atac speculativ. Aceste decizie le permite să-și diversifice sursele de finanțare și adaptată la o situație unde există amenințarea deflației, nu există niciun risc de inflație din cauza cererii utilizarea capacităților de producție este mică, masa monetară evoluează la un ritm aproape de 12% pentru inflație, care este în jurul la 1%, nu e mai mare risc de inflație din cauza costurilor, evoluțiile salariale sunt sub control. Și atunci întrebarea se referă la conținutul guvernanței economice, în special coordonarea politicilor monetare și bugetare. Poziția dumneavoastră constă, se pare, în a preconiza o politică monetară care să rămână expansionistă pentru a nu uh, dăuna uh, redresări economice restrictivă prin politici de ieșire din criză. Dar problema este că nu doar că investițiile par <clears throat> să nu fie sensibile la rata de dobânzii, dar această rată de dobânzii nu scade pentru că poate că e o capcană de lichidități, o trapă a lichidităților. În aceste condiții, în momentul în care deficitele structurale primare nu sunt atât de catastrofice, Oare nu e o eroare să ne privăm de politica bugetară, recomandând în mod prematur politici de rigoare care risc să dăuneze redresării și să facă și mai mari probleme de deficit? Mulțumesc. La primul punct abordat, aș spune pur și simplu, după cum ați văzut și auzit, reluăm toate lichiditățile pe care le dăm în baza programului de achiziție de titluri de valoare. N-am monetizat cu nimic aceste titluri pentru că reluăm integralitatea lichidităților pe care le dăm. Euro pentru euro. În ce privește a doua chestiune, trebuie să spun că înțelegerea noastră a situației actuale este că într-un număr foarte mare de cazuri, și încă o dată nu mă refer doar la cazuri din zona euro, ci și în afara zonei euro, în uh, țările industrializate suntem într-o zonă în care neîncrederea operează împotriva redresării economice, a consolidării acestei neîncredere din partea gospodăriilor, a societăților comerciale, a investitorilor. Iată motivul pentru care noi considerăm că aceste politici bugetare, care dintr-o anumită perspectivă, cred că le-ați calificat ca fiind restrictive, sunt politici bugetare pe care mai avem tendința chiar și noi să le calificăm ca ar inspira încredere, pentru că ar permite să se convingă concetățenii, întreprinderile și investitorii că suntem în măsură de a reveni la situații care să fie sustenabile pe termen mediu și îndelungat. În diverse cazuri, judecata făcută este că aceste politici actuale, dacă nu sunt corectate, nu sunt sustenabile pe o perspectivă medie și atunci, evident, ne-am regăsit în prezență unor dificultăți majore pentru a consolida redresarea. Credem că există o complementaritate între aceste politici pe care le-aș califica de politici de înțelepciune și de revenire la o situație care ar fi o situație durabilă de politici bugetare sănătoase. Ani Calimata. Ani Calimata. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξηγήστε. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Trișe, ați prezentat detaliat motivele pentru care BCE a luat decizia de a achiziționa aceste obligațiuni de pe piața secundară. s-au exprimat multe critici pentru această decizie și reacția dumneavoastră. A existat o decizie adoptată pentru o perioadă limitată de timp și v-aș întreba dacă puteți să ne dați o idee cât de mult se va aplica această decizie și, de asemenea, ce măsuri vor urma după aceea în momentul în care acesta va expira. Apoi, în ce privește introducerea unui mecanism special european <clears throat> ca piață pentru obligațiunile naționale, cu același cost al împrumuturilor sau al luării de împrumuturi pentru celelalte state membre și introducerea acelui organism independent, cu propria finanțare, ar fi una dintre, unul dintre domeniile de competență pentru acest organism? On the first, uh... La prima dumneavoastră întrebare, v-aș răspunde că, după cum se întâmplă cu toate măsurile nestandard, Adică faptul că oferim lichiditate uh, temporar sau la rată fixă, așa cum s-a decis, în special după intensificarea crizei la jumătatea lui septembrie 2008 ce a menționat reactivarea unora dintre aceste măsuri non-standard Aș spune că activarea acordului SWAP cu Statele Unite, cu Rezerva Federală Americană, menționat de asemenea și uh, programul pentru piața valorilor mobiliare, a obligațiunilor. Acestea nu o să funcționeze în permanență, deci aceste măsuri sunt uh, tranzitorii, asta este foarte limpede. Vă rog să nu mă întrebați, uh, să nu-mi cere să vă spun mai mult. Am menționat doar caracterul lor sau caracteristica lor de a nu fi durabile pe termen îndelungat. În ce privește ce ați menționat dumneavoastră, dacă am înțeles bine, despre obligațiunile care ar putea fi europene în general, noi la BCE, după cum știți, nu suntem favorabili unor obligațiuni europene la care diversele țări să fie răspunzătoare uh, solidar. Știu că există diverse glasuri care se pronunță în acest sens, dar nu este poziția noastră. Desigur că observăm, să urmărim ce se realizează în Europa pentru a realiza acest vehicul special care a fost îmbunătățit de parlamente, dar nu se face în baza acestei garanții solidare. Suntem încrezători că ce se întreprinde în situația actuală e ceva trebuie urmărit cu mare atenție va fi plin de învățăminte în ce privește gestionarea crizei, cadrul de gestionare a crizei pe care l-am menționat și noi în propunere, este unul dintre cele trei puncte pe care Task Force-ul Fan Rompuy le examinează. În uh, prezentarea mea introductivă, două puncte sunt examinate și Task Force Van Rompuy nu l-a examinat încă și pe al treilea gestionarea crizei. Mulțumesc. Thank you. I'll take... Mulțumesc foarte Raymond Tremes și apoi domnul Portas care tocmai a sosit. Raymond mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Trișe. Dominic Strauss-Kahn a spus acum șase luni că industria bancară, pierderile s-ar putea încă să nu fie foarte vizibile. A spus că pierderi care încă nu au fost dezvăluite și mai există, sunt ascunse în bilanțurile băncilor, ar putea să ajungă la 50%. Um, Domnul Strauss-Kahn a spus că această proporție ar fi mai mare în Europa decât în Statele Unite ale Americii. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Și o a doua întrebare. În zona euro, băncile spaniole n-au recunoscut încă nicio pierdere. José María Rodan, director general al Organismului de Reglementare de la Banca Spani, a estimat cu trei luni în urmă că expunerea sistemului financiar spaniol la sectorul imobiliar era cam de 450 de mii de milioane de euro, care este echivalent cu 45% din PIB-ul spaniol. În plus, tot Javier Gomez președintele Camerei de Comerț spaniole a spus cu trei luni în urmă că cel puțin 25% din această sumă nu s-a recuperat niciodată. În acest context, ce părere aveți dumneavoastră despre fondul de salvare în sectorul bancar spaniol? Credeți că o soluție pentru o bancă proastă care prevede recapitalizarea și transparența ar fi fost preferabil fondului actual? care, după părerea mea, nu prevede suficientă transparență. Mulțumesc pentru răspuns. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. La prima observație sau întrebare, nu am niciun comentariu. Consider că există <clears throat> diferențe de o parte și de alta Atlanticului în ce privește pierderile sau afișarea pierderilor suntem două economii cu modalități diferite de finanțare, în cazul nostru, finanțarea economiei. Merge mult prin băncile comerciale, în SUA finanțarea este mai mult prin piețe, deci e un nivel de diferențe structurale de care trebuie să se țină cont. Dar nu aș spune că sunt diferențe semnificative de o parte și de alta Atlanticului. Și nu mi se pare că e ceva pentru care să se ducă dovezi. Acestea fiind spuse, după cum am afirmat deja, sunt încrezător că testul de stres care a fost decis de guvernele europene sunt niște teste foarte importante și consider că ce se întreprinde de către autoritățile spaniole în perioada actuală, tocmai de a fi parte din această testare de stres în Europa în general se va face respectând pe deplin ce solicităm, adică o transparență de plină și capacitatea de a demonstra că în mai multe cazuri situația este mai bună decât se percepe de către unii observatori și în alte cazuri situația cere soluții adecvate și atunci soluțiile adecvate trebuie să existe. Vă mulțumesc. Uh, Miguel Portas. Miguel Portas. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări așa. Prima. N-am înțeles sau nu reușesc să înțeleg răspunsul la euroobligațiuni. Nu înțeleg răspunsul. Se consideră că nu e adecvat și nu înțeleg deloc să avem o astfel de atitudine la BC. pur și simplu pentru că mi-aduc aminte că în iulie 2008 Banca Centrală Europeană avea nivelul de referință la 5% și până la sfârșit de octombrie a refuzat să o reducă, această rată de referință. Deci aș avea nevoie de un răspuns sau de o motivație mai argumentată și nu să-mi spuneți ceva de genul că nu e adecvat. A doua întrebare care se leagă de prima. Dacă băncile sau obligațiunile euro erau emise de Banca Europeană de Investiții și nu de Banca Centrală, ce părere ați avea? Apoi o altă întrebare studiată de grupul de lucru Van Rompuy cu privire la ultimul pachet. Ultimul mare pachet. E vorba de a vedea cum se uh, urmăresc sau ce, se, ce completează bugetele naționale. Nu înțeleg această idee. O astfel de ștampilă prealabilă înainte de prezentarea bugetului. Deci un aviz înainte de decizia Parlamentelor Naționale e conform tratatului? Sper că am înțeles uh, a doua întrebare, dar nu sunt foarte convins. Dacă n-am înțeles bine, vă rog să mă corectați. La prima întrebare, e o poziție îndelungată a BCE de a considera că funcționarea corespunzătoare a cadrului nostru s-a bazat pe consolidarea supravegherii, aplicarea înainte de, explica, înainte de experiența celei mai recente crize, dar aplicând cu strictețe litera și spiritul pactului de stabilitate și creștere, ceea ce era esențial pentru noi. Pe de altă parte, avem diversele guverne având responsabilitatea pentru propria semnătură politică monetară și bugetară în fața propriilor investitori, în special investitori interni și internaționali, ca parte a cadrului, a modului în care să fim cât mai siguri cu putință că acel cadru funcționează corect. Dar am văzut că spiritul și litera pactului de stabilitate și creștere nu au fost respectate întru totul. Ceea ce a fost o mare problemă pe care a trebuit să o corectăm Nu ne-am schimbat uh, părerea în ce privește euroobligațiunile. Emitentul acestora nu contează cine e. După cum vedeți, când suntem în situații cu totul și cu totul excepționale, europenii au găsit o modalitate de a crea un scop special. Nu o să insist pentru că asta se face în, în fața ochilor noștri. În ce privește a doua întrebare, mi s-a părut că era direcționată într-o anumită direcție, dar poate că mă înșel. Dacă vrem să existe o interdependență asociată cu împărțirea sau punerea în comun a unei valute comune, dacă vrem ca această interdependență să fie avută în vedere pe deplin, este foarte clar că diversele politici fiscale trebuie să fie examinate de instituții independente evaluate de comisie și judecate de omologi. Este ceva absolut esențial. Dacă nu avem așa ceva, atunci creăm dependențele pe care le trăim acum și cred că e o cale foarte dificilă de a învăța că avem un destin comun cu o monedă unică, după cum spuneam în trecut? Un uh, viitor comun. Avem un destin comun, mulțumesc. Uh, thank you, Marcus. Mulțumesc, Marcus. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf da direkt... Vă mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față, nu cred că ducem lipsă de experți experți uh, care să fie capabili uh, a interconecta bugetele naționale. Însă, care este greșeala de construcție? În momentul de față, miniștrii de finanțe după stabilirea unui buget, trebuie să stabilească dacă totul a funcționat bine, dacă au atins pragul de 3%. Dacă nu uh, constată rezultate pozitive, atunci trebuie să decidă anumite măsuri. Și uh, în momentul în care sunt, uh, li se cere să îi tragă la răspundere pe cei care nu ating acest pla plafon, bineînțeles că vor fi uh, indulgenți. Când vine vorba despre acest peer review, îi lăsăm pe experți să ia o decizie, însă mă întreb dacă o comisie nu este prea politică și dacă nu este mult prea puternic influențată de uh, statele naționale. Asta uh, ar putea intra în, uh, într-o divergență clară cu obiectivele avute în momentul de față uh, în fața ochilor noștri. În ceea ce privește Banca Centrală Europeană, știm cu toții că este o instituție, instituție independentă, mandatele colegiului sunt unice, prin urmare nu pot fi puși sub presiune. Prin asta însemna că uh, Uh, BCE ar putea să se transforme într-o instanță supranațională. Ar fi mult mai potrivită această instanță decât crearea unei comisii care oricum ia decizii uh, influențate de părerile naționale. Așadar, care este părerea dumneavoastră cu privire la rolul viitor al Băncii Centrale Europene? Vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește cele spuse de dumneavoastră cu privire la prevenție, la prevenirea dezastrelor. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Dacă evaluăm deciziile abia după ce ele au fost luate, atunci e clar că ne vom regăsi într-o situație în care nu putem acționa corect. În domeniile în care trebuie să înregistrăm progres, e clar, după părerea mea, Uh, că trebuie să evaluăm uh, situația inițială care generează uh, neatingerea de către politicile fiscale și financiare a obiectivelor privind sau obiectivelor care trebuie să fie atinse de către politicile financiare. Așadar, înainte de a atinge problema legată de depășirea pragului de 3%, trebuie să existe analize care să ne arate faptul că politica respectivă nu va genera uh, efectul scontat. Prin urmare, trebuie să folosim toate instrumentele ce ne stau la dispoziție, după cum spuneam deja, în uh, legislația secundară. În momentul în care evaluăm și luăm măsuri după survenirea stării de fapt, bineînțeles că luarea deciziilor corecte este mult mai dificilă. Însă, în, e, ne dăm de asemenea uh, seama că atingerea obiectivelor pactului de creștere și stabilitate ar uh, preveni astfel de situații. Noi am considerat întotdeauna că suntem o parte integrantă a procesului. Știți că Banca Centrală este activă în grupul euro, activă în toate grupurile de uh, lucru la nivel european și în special la nivelul zonei euro. Banca Centrală este permanent acolo și de asemenea este dispusă să colaboreze cu toți actorii importanți. Am acceptat o co- cooperare cu uh, Comisia, este un, un nou tip de cooperare care a fost promovat și asta demonstrează dorința noastră de a colabora. Însă, pentru a fi cât se poate de concis și clar uh, în ceea ce privește această entitate independentă care va evalua și monitoriza politicile fiscale, noi spuneam că ar fi preferabil ca această comisie să fie creată în cadrul Comisiei uh, Europene, rămânând însă o instituție independentă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trei întrebări. Asociația Băncilor Internaționale s-a reunit de curând la Viena. Acolo, după părerea mea, s-a tras un semnal de alarmă se spunea că creșterea economică va fi uh, pusă sub semnul întrebării și, de asemenea, se vorbea despre pierderea a circa 10 milioane de locuri de muncă datorită uh, implementării unor noi măsuri de reglementare la nivelul uh, sectorului financiar. După părerea dumneavoastră, sunt acestea niște urmări posibile, plauzibile? Asta în primul rând. În al doilea rând, ratingul statelor naționale. Cred că Banca Centrală Europeană este cea care poate să stabilească cu cea mai mare claritate bonitatea statelor naționale. V-ați putea im imagina ca la nivelul european, în uh, sfera de, de influență a băncii centrale, să fie creată o agenție de rating și în al uh, treilea rând există o serie de probleme în ceea ce privește piața interbancară europeană. Credeți că s-a generat o nouă stabilitate? Cred că am acordat multe roluri băncii uh, centrale europene. Domnule Trișe, aveți cuvântul. Domnul Șunțes dorește să ia cuvântul? Nu doream să adresez mai târziu o întrebare. Domnul Trișe, spuneam că avem un uh, mandat cât se poate de clar, important, oferit nouă de către tratat și, de asemenea, confirmat de cetățenii europeni. Aceștia își doresc ca Banca Centrală Europeană să genereze și să garanteze stabilitatea prețurilor. Aceasta acesta este obiectivul pe care îl avem uh, în fața ochilor noștri. În ceea ce privește cele trei întrebări adresate de, de către dumneavoastră, este adevărat că adeseori în uh, comunitatea bancară internațională apare sentimentul că regulile și reglementările pe care le elaborăm în contextul Basel III și în contextul metodologiei uh, G20, Comitetului de la bază, etc., Basel, etc. Așadar, comunitatea bancară internațională are adeseori sentimentul că toate aceste reglementări ar pune sub semnul întrebări, ar putea pune sub semnul întrebării redresarea economică. Noi spunem că, în primul și în primul rând, trebuie să fim uh, cât se poate de siguri că pe termen mediu și lung avem un sector financiar mult mai rezistent decât cel avut până în momentul de față. trebuie să le explicăm din nou și din nou băncilor că ceea ce s-a făcut în 2009, în 2008, a fost extraordinar de important. Când mă gândesc la toate riscurile Uh, care afectau în primul uh, și în primul rând pe contribuabili. Uh, eforturile făcute în Europa și în Statele Unite ale Americii și îmi dau seama că acest risc care trebuia să fie suportat de contribuabili era de 27% din PIB. Ei bine, în momentul în care mă gândesc la toate acestea, ne dau, îmi dau seama că uh, nu trebuie să facem nimic altceva decât să-i asigurăm pe cetățeni că nu îi vom mai expune niciodată acestui risc. Trebuie să le explicăm că, da, ne-am asumat acest risc odată, însă nu o, mai, nu o vom mai face niciodată altcândva. Adeseori instituțiile financiare și bancare cred că știu totul mai bine decât oricine, însă noi suntem conștienți de faptul că situația cu care ne-am confruntat în trecut nu trebuie să se mai re, refe, uh, repete. Prin urmare, Uh, avem uh, o anumită situație cu care ne-am confruntat în trecut, avem obiective pe termen lung și acum trecem printr-o uh, perioadă de tranziție. O perioadă de tranziție care să ne asigure că în viitor vom avea un sistem mult mai rezistent, un sistem durabil. În același timp, trebuie să ne asigurăm că această perioadă de tranziție nu va genera noi probleme pentru redresarea economică. Asta, acesta ar fi comentariul meu la prima întrebare. La a doua întrebare, nu sugerez uh, nici uh, o, un răspuns prea rapid cu privire la agențiile de rating. Această temă este foarte importantă și trebuie să ne gândim bine la crearea unui sistem care uh, să genereze o mai mică prociclicitate. Însă nu cred că noi am putea să înlocuim în totalitate agențiile de rating. La a treia întrebare. După cum ați văzut deja, am uh, observat, am analizat toate tensiunile in, pieței interbancare și tocmai de aceea am fost uh, obligat să reactivăm o parte dintre măsurile non-standard pe care le-am luat în trecut. Sper că toate deciziile care au fost luate și, bineînțeles, uh, noile decizii care vor fi luate, inclusiv testul de stres pe care îl menționam, ne vor ajuta să ajungem încet, încet la o funcționare mai normală a sistemului interbancar. Domnul Sore. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Trișe, problemele legate de datoria guvernamentală reprezintă o mare provocare cu care ne confruntăm în momentul de față. În 2007, uh, uh, datoria Uniunii Europene era sub uh, plafonul de 6% solicitat de către tratat. Toată lumea își dorea, bineînțeles, ca acest plafon de 6% să nu fie depășit. Însă, în momentul de față, se pare că datoria globală a Uniunii Europene va ajunge la aproape 8% din PIB-ul Uniunii Europene. Știm că cea mai dramatică situație se regăsește acum în Grecia. Guvernele din zona euro au luat decizia de a ajuta financiar uh, Grecia și astfel de a salva Uniunea, Europene, Uniunea Europeană. Majoritatea cetățenilor europeni se gândesc acum că ei sunt cei care trebuie să salveze guverne, să salveze state membre. Vă întreb pe dumneavoastră care este poziția dumneavoastră în calitate de figură importantă în acest context. Așadar, care este, după părerea dumneavoastră, consecința unei părăsiri de către Grecia a zonei euro pentru o perioadă de timp. Grecia s-ar putea alătura din nou zonei euro după ce își va rezolva problemele legate de datoria guvernamentale. Care ar fi consecințele pentru Grecia și pentru zona euro a unei asemenea mișcări? Personal nu. Uh, susțin o astfel de idee, însă trebuie să recunosc că adeseori primesc acest comentariu în momentul în care discut cu cetățenii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am ascultat cele spuse de dumneavoastră cu privire la nivelul dator, datoriilor uh, Uniunii Europene uh, și cu privire la proporția datoriilor din PIB. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Avem uh, o problemă a finanțelor publice în uh, statele industrializate, observăm aceeași problemă în Uniunea Europeană, în toate cele 27 de state membre. Dacă m-aș uita la membrii G7, aș observa că proporția datoriei din PIB este în cazul majorității membrilor G7 la nivelul de 10, 10,5, chiar 11%. Uniunea Europeană, ca o entitate integrată, ă, se află sub acest prag. De asemenea și zona euro. Dacă adunăm toate deficitele, ajungem la un cumul de 6,7 circa la sută din PIB. Așadar, aceasta este una dintre problemele cu care se confruntă toate statele industrializate. La cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, e clar care ar fi problema generată de o astfel de mișcare, însă nu este de uh, Um, nu este misiunea mea aceea de a uh, explica toate acestea. Domnul Ștreșiec. Pani předsedkyně, pane prezident. Mulțumesc, doamna președinte, domnule Trișe. În primul rând, vă felicit pentru felul în care ați explicat și explicați în continuare problema obligațiunilor guvernamentale în cadrul acestei discuții de astăzi. Cu toate acestea, știți foarte bine și dumneavoastră că e o situație fără precedent, o hotărâre fără precedent pe care a luat-o BCE și anume să cumpere obligațiuni guvernamentale din statele din zona euro. Acest lucru a dat naștere unor comentarii negative, unor preocupări, îndoieli. Vă rog să ne explicați de ce anume Banca Centrală Europeană nu a dezvăluit detalii în legătură cu aceste achiziționări de obligațiuni. De ce Banca Centrală Europeană nu a dezvăluit informații în legătură cu obligațiunile guvernamentale pe care le cumpără din ce țări, ce maturitate au atins aceste produse financiare, de unde putem obține aceste informații. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! am explicat ceea ce am făcut și de ce. Noi am făcut ceva diferit față de ceea ce s-a făcut de pildă în SUA sau în Regatul Unit sau în Japonia. În aceste țări au avut loc astfel de achiziții în temeiul acestei idei de quantitative easing, de intervenție neobișnuită în economie. Știți că noi am recuperat toate lichiditățile injectate. Informațiile pe care Consiliul de Guvernare a hotărât să le ofere sunt legate de cantitatea achizițiilor. Aceste informații sunt făcute publice și, desigur, cantitatea de retragere a lichidității. Și ca să știți cum stau lucrurile, în prima săptămână am avut o cifră de achiziții de 16,5 miliarde, în a doua săptămână jur de 10, în a treia săptămână 8,5 miliarde, săptămâna de după 5,5, apoi în cealaltă săptămână 6,5 și în ultima perioadă, conform ultimelor informații pe care le-am primit ieri, sau astăzi, îmi cer scuze, spune domnul președinte, cifra este 4, așadar. Acestea sunt informațiile pe care le oferim acum. Consiliul de Guvernare a hotărât deocamdată să nu dezvăluie mai multe informații decât atât. Acest lucru este important pentru că vedem prin aceste informații ce facem, cât de importante sunt aceste achiziții, cât retragem din punctul de vedere al lichidității de pe piață în mod regulat prin acele depozite la termen care sunt uh, slabe. Mulțumesc! Mulțumesc. Am o întrebare și apoi uh, domnul Șontis mi-a menționat deja că dorește să intervină. Poate mai avem timp pentru o întrebare după. Domnule Trișe, când ați făcut prezentarea la început, vorbeați despre bilanț, despre canalul bilanțului, unul dintre cei trei factori care stimulează intervenția în sensul achiziționării de obligațiuni grecești. Aș dori să explorez acest lucru. În baza directivei privind cerințele de capital, băncile au multă datorie suverană pentru că există uh, o pondere zero a riscului. S-a presupus așadar că nu există risc nominal pe monedă, moneda națională, ceea ce nu este cazul dacă nu ești în poziția de a face faimosul quantitative easing și de a-ți imprima efectiv moneda există și criterii în această directivă și anume pentru acest, această pondere a riscului zero acest criteriu se aplică doar în cazul anumitor uh, piețe, ceea ce n-ar fi fost cazul fără intervenția BCE. Vedem ciclul pe care, în care v-ați implicat și vedem cât de necesare sunt acțiunile pe care le-ați întreprins. Însă acest lucru nu arată oare că există și o altă cale de a obține acest semi-automatism despre care vorbiți, dacă această pondere a riscului în directiva privind cerințele de capital ar fi fost mai receptivă la datoriile țărilor, acest lucru nu ar duce la intervenția politică a Comisiei sau altora. Nu ar trebui inițiată o procedură de deficit, pentru că piețele ar vedea că există o problemă și atunci dacă ar exista o problemă de deficit într-o țară, acest lucru ar avea un impact uh, imediat asupra ponderii riscului sau asupra capacității sau dorinței băncilor de a folosi instrumentele respective și astfel, dacă ar exista o pondere a riscului, băncile ar elimina treptat aceste instrumente și astfel lucrurile s-ar stabiliza de la sine. Doriți să comentați? Cred că ceea ce ați spus dumneavoastră este extrem de important de analizat. Este adevărat că în sistemul actual pornim de la premisa că nu există risc, deci datorie suverană fără risc și atunci acest lucru este implicat în ceea ce discutăm despre nivelul global. Acest lucru trebuie să fie înțeles foarte bine în cadrul unui sistem în care avem o monedă unică pentru mai multe țări suverane reflectăm mult asupra acestui punct. Principalul motiv pentru care întotdeauna am fost atât de am insistat atât de mult să cerem respectarea pactului de creștere și stabilitate în toate dispozițiile sale, pentru că ceea ce ați spus dumneavoastră rezultă din uh, nerespectarea anumitor politici. Deci motivul pentru care am insistat pentru această respectare este că trebuie să facem față unor asemenea situații. Am ajuns la un cadru, avem și tratatul de la Maastricht care a consfințit aceste lucruri și care apar și în uh, legislația secundară. Deci toate aceste lucruri sunt importante, dar ce ați spus dumneavoastră într-adevăr merită analizat. Thank you. Uh, Mr. Chuntis. Domnul Șuntis. Mulțumesc, doamnă președinte. De la întâlnirea cu din moment ce întâlnirea cu domnul Trișev ar fi ultima înainte de vacanța de vară, dați-mi voie să-l întreb pe domnul Trișe două lucruri pe care le-am tot menționat toată iarna. Cred că domnul președinte Trișe ne-a oferit o parte la răspunsul pentru aceste întrebări. Cum se face că femeii intervine în zona euro? Ce rol joacă Fondul Monetar aici? Credeți că dispuneți, că vă bucurați de independență de FMI? Deși știu că FMI scrie scrisori comisiei și dumneavoastră vorbind despre sancțiuni și așa mai departe. Și în al doilea rând, v-ați gândit la acest punct? Când e vorba de salturi cantitative care sunt necesare în Uniunea Economică și Monetară, atunci poate că e cazul să existe o schimbare a rolului și funcției îndeplinite de Banca Centrală Europeană. Pentru că știm că lucrurile s-au schimbat în sensul în care BCE poate să facă chestiuni pe piață, programe non-standard și așa mai departe, poate va exista și o mișcare, o modificare în rolul și funcția BCE. La prima întrebare, dați-mi voie să spun că în cazul Greciei am avut un program unic, dacă pot să-l numesc așa, care a fost discutat și pe marginea căruia ne-am pus de acord și cu guvernul Greciei. A fost aprobat și de FMI, pe de o parte, și de comisie în legătură cu BCE și prin intermediul acestora a fost uh, aprobat și de guvernele statelor însele. Așadar, avem de-a face cu o demonstrație de bună cooperare între femei și instituțiile europene. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, doresc să vă spun că mandatul nostru principal în temeiul tratatului Ceea ce ne cer cetățenii este să ajungem la stabilitatea prețurilor ca obiectiv, deci să îndeplinim acest obiectiv. Când suntem în situații excepționale și când vedem că fie piețele financiare nu funcționează cum trebuie dintr-un motiv anume sau altul, fie că piața financiară sau o parte a ei sau piața monetară după cum s-a observat, din păcate, în perioada recentă nu funcționează, a suferit un șoc. Deci, orice s-ar întâmpla, noi trebuie să atingem acest obiectiv. S-a intensificat criza financiară, mai ales recent în Europa. În orice situație, trebuie să vedem ce putem face pentru a restaura o funcționare normală a acestor piețe. Asta am numit noi măsuri non-standard. Acestea sunt neinvazive și nu ar trebui să stea în calea îndeplinirii obstacolului principal și anume asigurarea stabilității prețurilor. Vorbeam despre programul privind piețele valorilor uh, mobiliare și spuneam că nu ne schimbăm politicile monetare și că recuperăm de pe piață toate lichiditățile pe care le-am injectat deja. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Trișe. Cred că am terminat toate întrebările. Ați răspuns la toate, deci vă mulțumim încă o dată. Următoarea întâlnire cu dumneavoastră va avea loc pe data de 27. Următoarea întâlnire va avea loc pe 27 septembrie. Le reamintesc eurodeputaților că au existat documente pregătite de experții pe chestiuni monetare în legătură cu situația monetară din Grecia și cum putem folosi tratatul pentru o mai bună coordonare economică în zona euro și o reactualizare a